I told the secretary, is there. So, okay, we We can start. Colleghi, se prendete posto, cominciamo il. Domnilor și domnilor, vă rog, luați loc să începem reuniunea. Domnul comisar Potocnici este alături de noi. Deci, haideți să începem imediat ca să avem cât mai mult timp la dispoziție. Pe scurt, în timp ce vă găsiți locul, vreau să vă spun că punctul 9 de pe ordinea de zi, referitor la recomandările coordonatorilor, rezultatul reuniunilor de pe 24 iulie și 3 septembrie, aceste documente le puteți găsi uh, în format electronic. Dacă nu aveți obiecții, putem considera procesul verbal al reuniunii coordonatorilor adoptat. Trecem mai departe la primul punct de pe ordinea de zi din această după amiază, un schimb de păreri cu domnul comisar Potocnic. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru că a dat curs invitației noastre pentru a ne vorbi despre pachetul economiei circulare. În iulie, Comisia a publicat acest pachet care conținea comunicări transversale privind o economie circulară pentru Europa, și șase uh, proiecte de directive legislative care revizuiesc cele trei existente și uh, trei documente, uh, avize legislative primind um, privind IMM-urile și construcțiile eficiente. Dau cuvântul acum domnului comisar, după care voi da cuvântul în sală pentru întrebări. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, Giovanni, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. În primul rând, vă felicit pe toți pentru faptul că ați fost uh, aleși și realeși la Parlamentul European. Mă bucur că recunosc multe echipuri, persoane care au lucrat îndeaproape în ultimii cinci ani cei de dumneavoastră care ați fost prezenți și acum 5 ani la audirea de atunci, vă amintiți că eu m-am angajat atunci, iar angajamentul meu a fost călăuzitor pe parcursul mandatului, și anume, și anume ca principala prioritate să fie faptul că agenda Europa 2020 pentru creștere și uh, locuri de muncă să se bazeze pe o fundație solidă a resurselor eficiente. Uh, de atunci am vrut să am o, o abordare integrată între chestiunile de mediu, sociale și economice. Pachetul acesta, care a fost adoptat de Comisia în luna iulie, a reușit să integreze aceste trei dimensiuni. Și mai mult, a recunoscut faptul că direcția de creștere nu este cea potrivită pentru Uniunea Europeană în secolul 21. Astăzi aș dori să spun încă o dată ce am spus la începutul mandatului în 2010, și anume că secolul 21 va fi uh, secolul fragilității. Iar această fragilitate face ca mediul înconjurător să fie un element foarte important al agendei noastre pozitive pentru viitor. Graficul pe care îl aveți în dosare arată foarte clar acest lucru. Vedeți aici index, indicile de dezvoltare uh, umană pe uh, axa orizontală și uh, și amprenta ecologică iar uh, pe verticală, iar uh, punctele reprezintă țările, grupurile de țări pe mapamond. Um, cu cât nivelul de trai este mai crescut, cu atât uh, amprenta de mediu este mai mare. Pentru a ajunge la Um, sustan- pentru a ajunge la durabilitate, trebuie să se ajungă în această zonă verde și să se, să se taie legătura între dezvoltare umană și folosirea resurselor naturale și impactul asupra mediului. După cum vedeți în acest grafic la ora actuală, nici o țară nu intră în acest dreptunghi verde, în care ceea ce ar însemna un nivel de trai ridicat, dar și durabil. Ce se întâmplă de fapt este că țările care care sunt mai puțin dezvoltate, mai întâi se, uh, se mișcă în sus, iar apoi când ajungi la un nivel ridicat, te gândești cum să, să cobori ca să ajungi în dreptunghiul verde. Iar răspunderea este în mâna țărilor dezvoltate. Dacă noi nu ofer, oferim soluții tehnologice, dacă nu dacă nu dăm dovadă că suntem vârf de lance și că vrem să ajungem în dreptunghiul uh, verde, atunci eh, alții nu ne vor urma exemplu pentru a ajunge acolo unde trebuie. Nu suntem într-un model economic linear care s-a... Care, suntem acum în modelul uh, eh, liniar care se bazează pe, pe extragerea de resurse și apoi uh, transformarea acestora în deșeuri fără să le folosim potențialul pe deplin. Avem nevoie de un model de creștere care să permite economiilor bogate uh, să-și aducă economia la un nivel durabil, iar în același timp să mențină și să îmbunătățească nivelul de trai. Un model care să permită economiilor emergente să, să meargă spre dreapta fără să urce prea mult pe acest grafic. Răspunderea noastră la nivel individual și la nivel colectiv este în creștere și nu poate fi comparată cu um, răspunderea pe care o avea umanitatea acum 100 de ani schimbările în ceea ce privește producția și consumul sunt inevitabile. În Europa, noi am recunoscut acest lucru în momentul în care am integrat eficiența resurselor ca o prioritate emblematică a strategiei Europa 2020. Acesta a fost obiectivul nostru. Decuplarea resurselor de, către, de creștere economică, iar acesta a fost planul nostru de a ajunge în acest uh, dreptunghi verde și pen, pentru a Uh, atinge obiectivul uh, de a avea un nivel de trai ridicat, uh, respectând limitele planetei noastre. Politica de mediu nu mai era o constrângere asupra creșterii, nu era mai era percepută așa, iar creșterea pe viitor va fi determinată de capacitatea noastră de a răspunde constrângerilor pe care le impun resursele naturale și folosirea mai eficientă a acestora trebuie să folosim cât mai bine energia, solul și apa pe care le avem la dispoziție. Acest lucru este normal atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere al mediului înconjurător. Europa trăiește într-un model uh, economic care consumă resurse, iar prețul resurselor crește, ceea ce reprezintă principalul, principalurile costuri economice. Studii recente în uh, industria siderurgică și uh, a aluminiului arată că materiile prime reprezintă 30-40% din costuri. Aceste industrii depind de importuri pentru materiile prime și pentru energie. Dacă dorim să menținem nivelul ridicat de trai și nu dorim în același timp uh, să scadă standardele sociale și salariile, nu avem altă alternativă decât să sporim plus valoarea prin îmbunătățirea productivității uh, forței de muncă și a resurselor pe care le folosim. Pachetul economiei circulare reprezintă o contribuție conceptuală uh, în trecerea către îmbunătățirea, la îmbunătățirea eficienței resurselor întărește imaginea pozitivă a unei Europe care să fie eficientă din punct de vedere al resurselor, analizând noi surse de creștere și de prosperitate. Reprezintă o contribuție atât la politica Comisiei pentru Creștere și Locuri de Muncă, cât și la protecția mediului înconjurător. Se recunoaște faptul că aceste două politici pot merge mână în mână. Acesta este motivul pentru care propunerile din acest pachet nu sunt, uh, nu sunt sprijinite doar de mine, ci și de comisarii pentru cercetare și inovare, pentru ocupare, pentru întreprinderi, între, antreprenoriat și industrie. Viitorul competitivității europene nu va depinde doar de folosirea de mai puține materii prime, mai, mai puțină energie și mai, mult, mai puțină apă, și de capacitatea noastră de a înlocui uh, Uh, importurile cu uh, materii prime secundare acolo unde acestea ne sunt la dispoziție și de capacitatea de a produce bunuri care pot fi refolosite, reciclate și reparate. Asta înseamnă economie circulară. De fapt, uh, este vorba despre transformarea Europei într-o societate fără deșeuri. Dorim ca cele 6, 600 de milioane de tone de deșeuri Uh, să le folosim, să folosim această cantitate uriașă în uh, lanțul de producție, în lanțul economic. Am revizuit uh, o parte a legislației privind deșeurile, deșeurile și în cadrul acestui pachet al economiei circulare, un pachet care analizează fiecare etapă a ciclului de consum și de producție. Un pachet care identifică uh, eșecurile de pe piață și um, problemele, încercând să ofere condițiile necesare pentru perioada de tranziție. Am analizat modul în care putem face ca piețele pentru materii secundare, materii prime secundare să funcționeze mai bine. Am analizat modele de afaceri care sunt uh, mai eficiente și am încercat să vedem cum putem încura, încuraja uh, inovația în domeniul durabilității Dorim să oferim consumatorilor mai, informații mai multe privind uh, ciclul de viață al produselor și am propus uh, un obiectiv uh, de inspirație și aspirație pentru uh, obținerea productivității resurselor și uh, oferirea unor norme clare pentru investitori și pentru mediul de afaceri. Acest pachet conține o comunicare uh, către economia circulară, un program de zero, deșeuri zero pentru Europa, iată un fel de o comunicare umbrelă cu un mesaj politic, o revizuire a legislației privind deșeurile, inclusiv obiectivele din directiva cadru privind deșeurile, directiva privind etichetarea și etichetarea deșeurilor și directiva privind haltele de, de gunoi. Apoi o comunicare privind uh, un plan de acțiune verde pentru IMM-uri, uh, competențe verzi și eficiența, și uh, eficiența resurselor în domeniul construcțiilor. Din păcate, în ceea ce privește comunicarea privind durabilitatea alimentelor, am întârziat puțin, dar aceasta este, este gata acum. Nu am putut adopta în cadrul pachetului. Am adoptat comunicare privind reducerea um, reducerea deșeurilor alimentare și irosirii alimentelor. Mai departe, vedeți aici politica de deșeuri și revizuirea obiectivelor. Acestea sunt centrul acestui pachet în economia circulară. Nu ar trebui să existe deloc deșeuri. Se propun noi abordări pentru a face față provocărilor privind resursele în partea principală avem prevenirea, prevenirea creierii de deșeuri, care reprezintă miezul uh, legislației noastre. Propunem ai, dar care sunt obiectivele pe care le propunem? Obiectivele negre, cu scrise cu negru, sunt uh, obligatorii din punct de vedere juridic. Uh, obiective propuse de comisie și cele care sunt cu roșu, există obiective cu rol indicativ din partea la nivel politic. Acestea, bineînțeles, nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin lipsite de import- că sunt mai lipsite de importanță, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să pregătească până la punct activități care să meargă în această direcție. Am dorit să îmbunătățim refolosirea și reciclarea minim 70% până în 2030. Media actuală la nivel european este de 45%, dacă nu mă înșel. Am propus uh, sporirea reciclării uh, a ambalajelor uh, cu, tre- cu 80% uh, până în 2030, 60% um, și avem aici um, obiective separate pentru materiale, de materiale. Apoi, depozite de deșeuri, avem aici un scop de Uh, zero materiale reciclabile și biodegradabile până în 2025. Statele membre, deci, trebuie să elimine depozitele de, deșeurile, de deșeuri până în 2030, um, până să ajungă la un nivel de sub 5%. Pro- propunem o reducere a mm, deșeurilor alimentare cu 30% și a deșeurilor maritime, a reducerii acestea, acestora cu 20% până în 2030 și acest lucru se bazează pe angajamentele de la Rio plus 20, fiindcă aceasta a fost singura, singurul obiectiv procentual uh, din, de la Rio, se referea la deșeurile din mediul marin. Aceste obiective vor fi obligatorii juridice, dar nu dorim să așteptăm până în 2030 să ne dăm seama că unele, statele membre, unele state membre nu le-au respectat. Deci propunem un, principi, un proces de monitorizare și de alertă timpurie care să se întemeieze pe mm, sfaturile și ajutorul pe care le dăm deja statelor membre care au nevoie de acesta. Am, ne-am folosit și de revizuirea legislație din domeniul deșeurilor pentru a înlătura birocrația și în ceea ce privește raportarea electronică cu privire la deșeuri, standarde minime pentru schemele de răspundere și reducerea obligativității de raportare. Dorim să promovăm în continuare dezvoltarea piețelor pentru materiile prime secundare de înaltă calitate, inclusiv prin evaluarea plus valorii și uh, Uh, criteriilor uh, de, pentru anumite materiale. După cum, uh, bineînțeles, veți analiza toate aceste, toate aceste detalii și sper că veți transforma această propunere legislativă în realitate în Uniunea Europeană. Să vă vorbesc acum despre agenda politică care va fi declanșată de revizuirea strategiei Europa 2020. Mai departe. Aceasta este piatra unghiulară a acestui pachet. Nevoia de a avea o țintă principală pentru, resur- pentru eficiența resurselor, care se bazează pe posibilitățile pe care le avem de la eh, eficientizarea resurselor și va duce la aplicarea unor politici foarte ambițioase de către în Uniunea Europeană, încurajând companiile să-și îmbunătățească producția. Am analizat uh, alternativele înainte de a lua o hotărâre și pe baza dovezilor existente, am ajuns la concluzia că productivitatea resurselor măsurată prin uh, PIB și împărțită la consumul de materii prime este cel mai bun indicator și doar așa se poate mm, vorbi despre relevanța eficienței resurselor. Deci acest uh, parametru RMC este relevant pentru toate sectoarele economiei și ține cont de întreg lanțul uh, alimentar, inclusiv uh, alimentele și bunurile importate și merge mână în mână cu consumul energetic, asigurându-ne că produse similare, indiferent dacă sunt produse în Uniunea Europeană sau importate, mm, beneficiază de toate, toate, toate, toate materiile prime care sunt necesare pentru pentru producerea lor, uh, aceste, acest parametru este foarte important. Este un parametru extrem de important și extrem de simplu care ne permite să indicăm valorile clare. Indica, indicele pentru folosirea terenurilor, uh, a apei și, a, și, și emisiilor de gaze cu efect de seră oferă poate o o imagine mai uh, de ansamblu, dar în ceea ce privește obiectivele, acest parametru este cel mai bun. Nivelul de ambiție este acum mai important. Între 2000 și 2011, productiv, productivitatea resurselor uh, a crescut foarte puțin, după cum vedeți în acest grafic. Iar estimările noastre privind consumul uh, materiilor prime ne arată că până în 2030 productivitatea resurselor va va fi cu 15% mai mare decât la ora actuală, pe măsură ce companiile își, își vor îmbunătăți eficiența pentru a face față crețuri, prețurilor în creștere. Dar uh, productivitatea va scădea de la 2% pe an la 1% anual. E vorba de nivelul de creștere. Trebuie să inversăm acest lucru. Platforma de eficiență a resurselor, care include unii membri de seamă ai Parlamentului European, recomandă o, o creștere de cel puțin la 30% până în 2030 a eficienței a productivității resurselor. Acest lucru este un obiectiv care poate fi atins și care va menține acest, această tendință de creștere de 2% anual. Am uh, cerut modele macroeconomice pentru a avea o primă evaluare a impactului asupra creșterii economice și a lucrurilor de muncă a unui astfel de obiectiv, iar rezultatele au confirmat faptul că dacă devenim mai eficienți din punct de vedere al resurselor, Uniunea Europeană va reuși să aibă o prestație mai bună la nivel economic. În termen general, îmbunătățirea productivității resurselor cu 30% ar spori PIB-ul cu până la 3% și ar crea aproximativ 2000 de locuri de muncă supliment, 2 milioane de locuri suplimentare uh, în acest scenariu al creșterii de 15% a bazei de referință. Uh, un ecodesign mai bun, uh, o refolosire, reutilizare și reciclare aduce economii mediului de afaceri de până la 600 de miliarde de euro, deci 8% din cifra de afacere anuală. Aduce beneficii la, la nivel social, la nivelul mediului înconjurător și la nivel economic. Acest obiectiv este unul uh, care merge mână în mână cu abordarea pe trei piloni a creșterii și um, umple o lacună în strategia Europa 2020. Ce urmează să facem acum? E bine, o țintă neobligatorie poate fi stabilită la, nivel, la nivelul Uniunii Europene, iar statele membre vor putea apoi să stabilească obiectivele proprii și să hotărască care este mixul de politici necesar pentru a atinge acest obiectiv. O combinație între politici naționale și europene pentru a ajunge la o economie circulară ar putea să fie folositoare pentru atingerea acestui obiectiv. Puteți vedea în acest diapozitiv aveți o diagramă a economiei circulare și modul în care uh, țin, obiectivele din punct de vedere în ceea ce privește deșeurile vor îmbunătăți eficiența și Astfel vom folosi mai bine resursele prime și uh, prin, prin reciclarea acestora. Propunerea noastră identifică ca productivitatea resurselor ca element principal pentru stabilirea unui, uh, unui obiectiv principal în cadrul strategiei europene. Trebuie să se ia o decizie la nivelul uh, revizuiri de la jumătatea parcursului, ținându-se cont de, de consultările publice și uh, de sugestiile făcute în platforma privind eficiența resurselor. Și vă rog din tot sufletul să sprijiniți acest obiectiv în cadrul uh, procesului de revizuire. Fiindcă așa ne putem ajuta că legăturile între mediul înconjurător, creștere și locurile de muncă sunt folosite mai bine în strategia UE 2020 și procesul de, sau de guvernanță care reprezintă, care reprezintă semestrul european. În concluzie, fără consolidarea eficienței resurselor, competitivitatea industriei europene se va confrunta cu mari riscuri și fără un, fără obiective politice la nivel european, nu vom reuși să creăm condițiile cadru și stimulentele necesare pentru această perioadă de, de tranziție. Doamnelor și domnilor, nu în cele din urmă, vreau să vă spun, așa cum ați auzit și dumneavoastră, că uh, nu o să mai fiu membru al comisiei și sau chiar dacă voi mai fi ă, comisar, nu voi mai lucra alături de dumneavoastră. Uh, am investit 10 uh, ani rodnice carierii mele în acest subiect, iar acest lucru s-a, a fost făcut posibil doar datorită încrederii și ajutorului dumneavoastră. Nu sunt de acord cu cei care spun că în Uniunea, că Parlamentul European nu are nicio influență asupra viitorului european. Din potrivă, Parlamentul European contează și foarte multe Schimbări importante au loc doar datorită muncii dumneavoastră și datorită viziunii dumneavoastră privind Europa pe care ne dorim și lumea în care dorim să trăim. Încă o dată vreau să vă mulțumesc din suflet pentru colaborarea de care m-am bucurat alături de comisia dumneavoastră și sunt sigur că um, succesorul meu se va bucura de același sprijin și aceeași încredere pe care mi-ați acordat-o mie. Vă rog să țineți cont de eficiența resurselor, de economia circulară, să, să duceți mai departe și să conlucrați strâns cu alte comisii pentru a asigura o creștere durabilă și locuri de muncă durabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Caro comisario, credo che l'applauso dei... Mulțumesc, domnule comisar. Cred că aplauzele colegilor noștri demonstrează foarte bine cât de mult apreciem munca dumneavoastră în toată această perioadă din urmă și salutăm felul în care v-ați îndeplinit rolul. Trecem acum la colegii care doresc să intervină, așa cum facem în mod obișnuit, și vom începe cu intervenția coordonatorilor. Aveți două minute la dispoziție, după care vom trece la un răspuns global al domnului comisar și la un al doilea rând de întrebări și răspuns din partea domnului comisar. Domnul Florenț, din partea PPE-ului. Potocnic. Domnule Potocnic, am așteptat mult acest document. Și asta pentru că în Europa avem diferiți piloni în ceea ce privește politica deșeurilor, dar lipsea această coerență și lipsea o motivare științifică. Asta ne lipsea și tocmai asta ați făcut dumneavoastră. Am și așteptat mult timp, ne bucurăm că tu ești cel care a făcut documentul. Chiar din prezentare vedem că abordarea a fost una științifică, o abordare aleasă de tine și echipa ta, bineînțeles. Mă bucur și că se bazează pe acest viitor al inovației, de care noi, europenii, avem neapărat nevoie. Doar totdeauna a fost ușor să ni se dea niște cifre, dar nu ne-a ajutat prea mult până acum faptul că am conștientizat faptul că această politică privind materialele prime este o chestiune exemplară pentru viitor, a reieșit de aici. Mobilitatea electronică se dezvoltă în China tot mai mult și după aceea noi vom căuta foarte mult materiale prime pentru că acestea vor ajunge spre astfel de, spre astfel de țări. De aceea este foarte important ca noi europenii să fim conștienți de întregul lanț în care participă materialele prime și în fiecare colț al său să dăm dovadă de eficiență. Trebuie să încercăm, nu știu cum se spune în engleză, dar noi în Germania zicem că nu trebuie să mai existe deșeuri. Și eu încerc să explic acest principiu și familiei mele, dar câteodată nu reușesc. Întregul lanț trebuie să fie supravegheat de la început până la sfârșit. Aceasta e chestiunea hotărătoare. În ceea ce privește materiile secundare, am spus și la început că există o directivă care s-a îndepărtat de mine, pentru că eu cred că există puncte slabe în Europa când s-a dezvoltat această ierarhie a deșeurilor în Europa, un uh, mare stat nu a fost prea atent, au existat anumite goluri, așa că în Germania momentan se colectează foarte mult, dar până la urmă, înainte să se ajungă la reciclare, se ajunge de fapt la locuri unde deșeurile sunt arse în ceea ce privește reciclarea și arderea, aici există o mare greșeală care trebuie să fie eliminată. Și le dau dreptate celor care ne spun, da, avem nevoie de uh, noi locuri pentru reciclare moderne, însă nu avem destule materiale și de aceea se ajunge de cele mai multe ori la incinerator. Nu ne putem aștepta la niciun fel de inovații când nu există material reciclabil. Cred că e un punct important. Iar al doilea e următorul. Când îi aud pe membrii români sau bulgari din delegațiile lor, din, din aceste delegații, atunci vorbesc despre noi locuri de depunere a deșeurilor. Însă Uniunea Europeană nu mai poate să aprobe asemenea locuri. Nu trebuie gunoiul să fie depus, trebuie toate aceste locuri, gropi, toate aceste gropuri de gunoi să fie închise pas cu pas. În țara mea lucrurile s-au pus deja în mișcare, mai există probleme în ceea ce privește depozitarea deșeurilor, însă și acesta este un punct foarte important și aici e nevoie de inovare, pentru că există mult prea multe deșeuri care ajung la gropile de gunoi. De aceea e important. Apoi, eficiența resurselor. Nici această poveste nu s-a terminat. Sunt mulți care încă nici măcar nu sunt convinși că avem nevoie neapărat de eficiență. Am mai spus acest lucru, nu-l mai subliniez, însă aceste 30% până în 2030 sunt pentru unii prea mult, pentru alții prea puțin. Uh, dar cu siguranță vom mai discuta acest aspect. Productivitatea materialelor prime, indicativ, indicatorul legat de acestea. În Germania acest joc e unul periculos, pentru că dacă sunt menținuți acești indicatori, atunci aceștia se deplasează de industrie. Așa că Germania a renunțat la aceștia, nu vrea să-i mai folosească dar în rest doresc să vă mulțumesc. Cred că am cunoscut deja șapte comisari, poate chiar mai mulți. Tu ai fost excelent. Heinz, eh, Mulțumesc, Carl Heinz. Și acum domnul Grote din partea socialiștilor și, dacă e posibil, te-aș ruga foarte subțint pentru ca toată lumea să ia cuvântul și pentru ca și domnul Potoșnic să poată răspundă. Mulțumesc, cum a spus și Karl Hartz, uh, Florence, cu ce se întâmplă în Germania și ce a spus despre dumneavoastră la un test, v-ați descurcat foarte bine. Voi încerca să vorbesc pe scurt. Eficiența resurselor, aici tot timpul ne-a fost greu. Cred că această dimensiune nu am înțeles-o foarte bine în Parlament. În pași mici mergem înainte, în comisie lucrurile arată altfel. Domnul Potocnic a fost totdeauna un ambasador al acestei strategii sau chiar un luptător. Nu cred că altcineva dintre colegi ar fi putut înțelege mai bine. Probabil următoarea comisie va încerca într-adevăr să înțeleagă dimensiunea despre care ne vorbea și Karl-Heinz Florenz. Pe această planetă suntem tot mai mulți oameni și tot mai mulți și în um, țele industrializate, numerele se vor, cifrele se vor dubla, resursele scad. Dacă ne comportăm înainte așa, fără niciun fel de griji și nu avem o strategie pentru viitor, e foarte rău. Nu vorbim doar de nu am vorbit de alimente și de faptul că sunt risipite atât de multe alimente. A fost un subiect la Rio Plus 20, am discutat despre faptul că e nevoie de o strategie astfel încât să nu mai aruncăm jumătate din alimente. Va fi o provocare și pentru următorii, următoarea comisie. Unii actori nu sunt interesați deloc de această problemă, însă eu cred că avem nevoie de o inițiativă legislativă în acest sens. Ni s-a spus că va veni. Însă eu cred că avem nevoie și de obiective precise nu să se limiteze totul la domeniul alimentelor, ci și la legislația despre care o discutăm. Știu că mă repet, că am mai discutat, însă de câte ori avem o evaluare a impactului, care trebuie să vedem exact ce înseamnă fiecare legislație în ceea ce privește domeniul risipirii alimentelor. Nu suntem destul de concentrați și cred că asta trebuie să se schimbe. Apoi, în ceea ce privește gropile de gunoi. Comisarul trebuie să tot audă această temă și e bine așa, pentru că nu dorim să se mai întâmple asta, dorim să favorizăm reciclarea. Dar atunci cotele trebuie să fie ridicate foarte mult pentru reciclare, ca să poată să scadă cât mai mult depunerea. Și aici mi-aș dori o aliniere în trepte, astfel încât să avem un regulament mai bun pe domeniu. Am încercat să fiu atent la timp, dar lucrurile s-au schimbat de când mi-am schimbat și eu locul în sală, dar țin să-i mulțumesc și eu domnului comisar și ne vom întâlni, ne-am tot întâlnit în ultimii ani și la Consiliu. A apărat legislația europeană, cu ce i-a stat la îndemână, dar a avut și bazele științifice de care avea nevoie. Cred că ați făcut multe lucruri bune și le putem vedea din, din trecut. Ne va fi dor de dumneavoastră și Karl-Heinz Florenz va felicitat și el. nu doar ca politician și comisar în aceste domenii, ai respecta Parlamentul, ci și la nivel personal, în contactul interpersonal și întotdeauna ne-ai privit de la același nivel. Acest lucru a fost apreciat de colegi și pe viitor rămâi așa cum ești. Thank you and now the floor is... Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Danca din partea ECR-ului. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru comentariile dumneavoastră preliminare. Cred că evaluarea de impact care a fost făcută este prea simplistă, este parțială și cred că este nedreaptă și ar trebui să ne centrăm asupra acestui lucru dacă dorim să mergem mai departe. Da, și aș vrea să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun. Dacă vedem uh, care sunt obiectivele fixate, Există niște prezumții uh, care nu pot fi îndeplinite, de exemplu să se treacă de la 50% la 70% pentru obiectivul de reciclare, fără costuri suplimentare, mi se pare surprinzător. Obiectivele au fost uh, stabilite pe baza unor așteptări prea mari și nu pe baza unora realiste. Și nu cred că acest lucru va fi posibil pentru a atinge aceste obiective. Aceasta este o adevărată provocare pentru noi. Pe de altă parte, există prea mică dorință de a implica aici menajele pentru a participa, care trebuie conștientizate. Ar trebui să ne gândim mai mult și să fim mai sinceri, pentru că o evaluare de impact parțială nu ne ajută în acest sens. Trebuie să recunoaștem nevoia de a merge mai departe, dar cred că trebuie să o facem pe baza unei înțelegeri foarte solide a procesului despre care vorbim. Obiectivele cred că sunt rezonabile, însă ele trebuie să aibă și sens și trebuie să recunoaștem că dacă nu facem aceste lucruri, riscul este foarte mare și aceasta este o adevărată problemă. Deci, domnule comisar, ați făcut foarte mult până acum și aștept cu nerăbdare să văd ce va face urmașul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Duncan, și acum domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, tocmai mă gândeam la ce am auzit, dar am să mă centrez acum pe propria mea intervenție. Dacă mă gândesc la ce se întâmpla în urmă cu cinci ani, când a, uh, cel care fusese numit la postul de comisar s-a prezentat aici în fața noastră pentru audiere și dacă ascultăm acum probabil discursul dumneavoastră final în fața Comisiei Envi, aș putea spune că poate este comisarul cel mai coerent pe care l-am avut în cadrul acestui mandat. E incredibil dacă vedem care au fost promisiunile și care au fost realizările făcute și iată acum acest pachet al economiei circulare. Așa că vreau să vă mulțumesc. Cred că este absolut necesar să o facem. Și, într-adevăr, am trecut printr-o problemă foarte mare tocmai din cauza crizei economice și financiare. Mulți dintre noi, și tocmai am auzit o astfel de voce aici în sală, mulți dintre noi credeau că trebuie să ne întoarcem înapoi și să revenim la vechile idei economice în loc să ne uităm spre viitor și nu speram să avem o creștere economică mai bună decât cea pe care am avut-o în trecut. Așa că aș vrea, domnule Potoșnic, să vă mulțumesc pentru uh, tot ceea ce ați făcut în ceea ce privește biodiversitatea, eficiența energetică, utilizarea resurselor, Rio plus 20, uh, um, obiectivele de uh, sustenabilitate la nivelul Națiunilor Unite. Vreau să vă mulțumesc pentru toate acestea, așa cum și dumneavoastră ne-ați mulțumit pentru contribuția noastră. Ați uh, făcut o muncă deosebită. Eficiența resurselor, din punctul meu de vedere, este unul dintre exemplele cele mai clare al felului în care economia și mediul merg mână în mână și unde e posibil să facem economii dacă suntem mai durabili. Cele 630 de miliarde de euro care sunt citate în comunicare sunt deja ceva. Am aici uh, o altă cifră de la Kensi, 2,7 trilioane de euro uh, până în 2070, uh, bani pe care i-am putea economisi și acesta este un, o veste foarte bună. Studiile au arătat că acele companii care au politici de durabilitate se comportă mult mai bine la bursă decât cele care nu o fac. Deci piața dovedește că această, acest plan al durabilității este util. Și dumneavoastră ați luptat pentru asta în ultimii ani. Am totuși câteva întrebări pentru dumneavoastră referitor la pachetul pe care l-ați promovat și ni l-ați prezentat în luna iulie. Ne-ați uh, arătat care este tabela de marcaj și indicatorii folosiți și în cadrul acestora există un indicator referitor la utilizarea terenurilor și există și un calendar din punctul dumneavoastră de vedere pentru a vedea cum putem utiliza acești indicatori sau va depinde de noua comisie sau de revizuirea la jumătatea mandatului Uh, în 2020 pentru a vedea ce se întâmplă cu acest calendar. Iată și care este întrebarea mea. Aveți uh, sugestii concrete pentru Parlament asupra felului în care se pot utiliza acești indicatori ai eficienței resurselor în cadrul dezbaterilor uh, um, de uh, semestru pe care le avem și voi reveni la aceasta referitor la avizul pe care l-am. Este important ca această eficiență a resurselor să fie inclusă în evaluarea de impact generală. Știu că domnul comisar lucrează la acest lucru și vreau să vă întreb care este situația actuală, dacă vom uh, reuși să atingem aceste obiective în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Conicnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să uh, exprim foarte pe scurt uh, câteva dintre punctele mele de vedere. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să vă mulțumesc pentru că nu ați avut o analiză separată, individuală a elementelor importante. Vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, dumneavoastră și echipei dumneavoastră, pentru că ați avut o abordare globală în statul nostru ne-am confruntat deseori cu numeroase directive care nu erau coerente între ele, directive care nu dădeau decât uh, ordine și instrucțiuni și câteodată aveam și directive naționale care intrau chiar în contradicție cu cele europene. În ceea ce privește munca domnului Potoșnic, cred că a, dumneavoastră ați mers pe drumul cel bun și este drumul pe care trebuie să-l urmăm și în continuare. Dacă dorim să atingem acest obiectiv al economiei circulare, cred că, într-adevăr, aceasta este ideea cea mai bună și aș vrea, în mod personal, să vă mulțumesc pentru că ne-ați propus-o, pentru că această idee nu era în mintea noastră a tuturor și pentru că probabil că altfel am fi procedat cu totul altfel. Dumneavoastră spuneați că economiile sau statele membre mai bogate și-ar dori, bineînțeles, să-și păstreze aceste bogății și abia după aceea să dea importanță sau să acorde importanță durabilității. Și cred că trebuie să ne reamintim aici câteva elemente de context. Știm că trecem printr-o perioadă de criză și pentru multe state membre e greu să impună o politică a economiei durabile. Este o dificultate uh, extrem de importantă în epoca actuală. Cred de aceea că ar trebui să avem o procedură mult mai flexibilă în cadrul statelor membre ar fi bine dacă acest pachet ar fi un pic mai flexibil, dacă ar exista o marșă de manevră și mi-aș dori și un studiu de impact de fezabilitate pentru diversele state membre pentru a vedea care este nivelul de flexibilitate în funcție de fiecare țară, pentru că este foarte greu să spui la nivel global cum trebuie procedat și după aceea să aplici aceleași standarde pentru toate statele membre. Aceasta este uneori tendința pe care am observat-o în directivele europene și nu acesta este obiectivul nostru. Și aș mai avea un comentariu, dragi colegi. Este important să vedem cum înțelegem noi aici la Parlament acest pachet dar este și mai greu de înțeles sau de explicat acest pachet cetățenilor noștri, acasă la noi, în statele membre. Și aici cred că avem încă rezerve uh, foarte mari, așa cum le avem și în domeniul educației, și al formării. Pentru că doar o economie care se bazează pe formare, pe educație, poate să atingă aceste obiective ale strategiei Europa 2020. Câteodată uităm cât de importantă este formarea și educația, pentru că nu trebuie formați doar oamenii politici, trebuie formată și educată întreaga societate. Și aceasta este o altă idee pe care ar trebui să o dezvoltăm, pentru că ea ne-ar putea ajuta să explicăm mai bine cetățenilor europeni ceea ce facem noi aici, la nivelul Parlamentului și al Comisiei. Și, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc în mod personal domnului Potorșnic, pentru că eu vin din Moravia Silesia, regiunea care a fost cea mai afectată din Republica Cehă, cu contaminarea atmosferică cea mai ridicată. Și pot să vă spun, domnule comisar, că vă mulțumesc pentru felul în care ați avut grijă de această problemă și sper ca și cei care vor veni după dumneavoastră să îi acorde aceeași importanță. Pentru noi a fost foarte important și am avut o problemă foarte mare cu contaminarea, așa că tot ceea ce ați făcut dumneavoastră a fost binevenit. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului vicepreședinte, domnul Iacov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Potocnic pentru prezentarea pe care a făcut-o și pentru întreaga muncă pe care a realizat-o în postul de comisar. Mă alătur aici colegilor care au lăudat acest document înaintea mea, pentru că este un document foarte important pentru noi. Am avut impresia că spre sfârșitul mandatului, domnul comisar Potoșnic poate și-ar fi dorit să termine munca pe care o începuse și aceasta nu doar în cadrul economiei circulare, ci și în alte domenii de activitate. Aceasta ne arată că și Comisia Europeană a încercat să găsească noi modalități pentru a promova această economie durabilă. Acest document este esențial. În Europa vorbim mereu despre dependența noastră din punct de vedere energetic Însă ar fi bine să spunem că există o dependență uh, și pe alte planuri. Depinde, depinde foarte mult de tot felul de resurse și n-ar trebui să uh, lăsăm deoparte importanța acestui risc. Uh, în calitatea mea de reprezentant al Ungariei, aș vrea să menționez aici cât de importantă este reciclarea materialelor utilizate într-o economie circulară. În Ungaria am avut deja um, experiența contaminării, am avut și dezastrul um, în urma producției de aluminiu. Deci este foarte important să ne gândim la felul în care se extrage materia primă și toate riscurile aferente. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că poate ambițiile dumneavoastră erau prea ridicate atunci când ați redactat acest document, pentru că dacă vorbim despre economie circulară, n-ar trebui să uităm că poate nu vom reuși să atingem toate obiectivele prezentate în acest document. În ceea ce privește ierarhia deșeurilor la nivel european, se pare că uh, prevenirea este elementul cel mai important și în capătul acestei ierarhii s-ar afla cel al um, uh, menținerii în ceea ce privește deșeurile. Totuși, nu am văzut că acest element a fost inclus prea bine. Deci dacă dorim să atingem noi obiective și să nu ne centrăm doar pe efectul circular al acestei economii, ci să facem un pas mai departe, cred că nu este suficient să analizăm doar ultima verigă a acestui lanț, ci să încercăm să avem rezultate mai bune. dacă vom încerca să găsim soluții alternative pentru aceste depozite de deșeuri, atunci uh, poate ar trebui să ardem toate deșeurile pe care le producem. Și dacă nu ne gândim și la niște măsuri preventive pentru acest proces, atunci nu vom atinge rezultatele scontate. În felul acesta vom putea face doar un singur pas înainte și nu vom putea merge mai departe. Și un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac. Statele membre sunt diferite din punctul de vedere al felului în care se reutilizează deșeurile sau în care se previne um, producerea de deșeuri. Și eu am senzația că în acest document obiectivul nostru este unul pe termen mediu și poate că un astfel de obiectiv nu va însemna foarte mult pentru unele țări, însă pentru alte țări poate că acest obiectiv mediu ar putea reprezenta un pas important înainte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc și eu și acum dau cuvântul domnului Lupi. Bine, grație, grație președinte, grație al comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pedicini. Mulțumesc domnului comisar Potoșnic, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră deosebită. Grupul nostru este absolut de acord cu această idee, cu acest proiect al economiei circulare. Este vorba de Uh, o resursă importantă pentru a avea o dezvoltare durabilă, pentru a lupta împotriva șomajului și ne centrăm practic prin înlocuirea materiilor prime cu materii prime secundare. Pentru asta avem nevoie de acțiune și există și un fel de avertizare către statele membre care nu implementează toate aceste activități, toate aceste acțiuni care ar trebui să ne aducă la această economie circulară. atunci când avem de-a face cu materiale reutilizabile sau reciclabile, atunci când există schimburi între statele membre sau schimburi între țări din Uniunea Europeană și țări terțe, apar probleme la nivelul concepției. Pentru că uneori e vorba chiar de concepția anumitor obiecte care nu permite reutilizarea acestora. Și aceasta este, să zicem așa, punctul vulnerabil al acestui proiect, pentru că ar trebui ca acest element să fie compatibil cu obiectivele generale ale pachetului. Sunt și eu de acord cu cele spuse de colega noastră, doamna Conecnă, din punctul de vedere al informării. Cetățenii au în minte un model de producție lineară E vorba aici mai degrabă de o chestiune culturală pentru a trece de la acest model liniar la unul circular. Asta înseamnă să existe și o schimbare de mentalitate. Și tocmai uh, asupra acestui punct uh, insistă abordarea dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și mulțumesc încă o dată domnului comisar pentru munca sa. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc. If I go quickly through the questions which you have asked, uh... Mulțumesc. Voi trece repede prin întrebările care mi-au fost adresate. În primul rând, un comentariu pe care l-a făcut domnul Florence. Nu avem nevoie de mai multe cropte cu noi. Vreau să spun că noi încercăm să facem politici care să meargă mână în mână. Am vorbit despre politicile pentru structură și fondul de coeziune și atunci am hotărât uh, că în această zonă, nici pe viitor, în 2014-2020, nu vom mai acorda sprijin pentru construirea de gropi de gunoi. Desigur, dacă e vorba de o mică parte dintr-o soluție complexă, s-ar putea să fie posibil, însă, în esență, întreaga noastră finanțare va merge mână în mână cu propunerea pe care am făcut-o mai târziu și pe care o discutăm astăzi aici. Matias, în ceea ce privește risipirea alimentelor, da, e un domeniu foarte important și mi-aș dori să vedeți comunicarea, pentru că chestiunea e mult mai complexă. Nu se vorbește doar de o scădere a irosirii alimentelor. Sunt obiective, un obiectiv de 30% reducere până în 2025. E o chestiune importantă și statele membre, va, dacă propunerea va fi sprijinită, trebuie să se pregătească, să vedem cum vor ajunge la aceste obiective. Deci e o mișcare care va duce la o dezvoltare strategică și ea răspunde exact la îngrijorările pe care ți le-a exprimat. Evaluarea de impact Bineînțeles, putem oricând discuta despre calitatea evaluării de impact, sunt, în, sunt complet de acord, însă pot să vă garantez că evaluarea de impact nu a fost făcută în niciun fel părtinitor față de costuri, să fie ignorată o parte dintre costuri și pe de altă parte să arată care sunt beneficiile pachetului. Estimările sunt estimări Oamenii nu sunt mulțumiți întotdeauna de estimări. Eu, ca profesionist, lucrez în economie, așa că știu foarte bine cum funcționează asemenea modele. Una dintre estimările făcute care apare în model a fost folosită e că vor fi niște costuri ale materiilor prime constante. Știm foarte bine acum că lucrurile nu stau așa. Bine, ne-am bazat lucrarea pe valoarea de impact, dar există și multă teorie consistentă și muncă științifică consistentă în diferite părți ale Europei astăzi, dar și la nivel global, care ne arată că această direcție este cea pe care trebuie să ne îndreptăm. Întrebările domnului Gebrandi. Una avea legătură cu terenul. Probabil știți că în 2011 existat o uh, comunicare pe, o cale de parcurs pentru o Europa eficientă. Până în 2020 uh, politicile vor ține cont de impactul direct și indirect al politicilor asupra terenului în Europa și în afara ei, astfel încât să se ajungă la obiective până în 2050. Apoi cerem obiective care să limiteze acapararea terenurilor. La conferința de la Rio 20 Plus am ajuns la un acord că vom încerca să integrăm domeniul terenurilor în dezvoltarea sustenabilă. Ca răspuns la aceste mandate politice ne-am hotărât să aducem împreună elementele comune ale propunerilor, și de aceea o comunicare, pământul ca resursă, este în pregătire pentru 2015. Aceasta va crește gradul de atențiune asupra pământului ca fiind o resursă și apoi cum pot fi abordate sinergiile legate de terenuri și multiplele lor funcții. Și aici e nevoie de mai multe acțiuni la nivelul Uniunii Europene și să se folosească instrumentele existente la nivelul Uniunii Europene și la nivel global. Bine, în primul rând eu nu cred că pământul și apa sunt uh, resurse limitate. Sper că putem începe de la aceste puncte astfel încât să rezolvăm problemele rămase. Am citit și avizul pe care l-ați pregătit în ceea ce privește semestrul european și cum să fie acesta legat de revizuirea strategiei UE 2020. Aici vorbim mai mult sau mai puțin despre concepte și legislație. În ceea ce privește integrarea în procesul semestrial și Uniunea Europeană 2020 vom face partea operațională. Cum poate fi urmărit procesul de la an la an și cum se pot da sfaturi statelor membre cu privire la direcția pe care ar putea să o urmeze. De aceea cred că este foarte important și aceste două elemente sunt elemente vitale ale procesului. Dacă nu se va acționa așa, cred că scăpăm o șansă pentru că e o parte care lipsește din strategia actuală, atât în ceea ce privește conservarea mediului, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității. Nu sunt sigur cât de mult uh, s-au atins aceste puncte în uh, evaluarea de impact. Știu că unele puncte apar acolo, însă nu aș putea să fac niciun comentariu în plus. Bine, pentru mine ar fi ideal ca toate acestea să facă parte din evaluare. Apoi, ați menționat elementul de criză. Vă rog să considerați mai mult ce vă spun acum în părere personală și nu o părere a comisiei. Eu cred că am răspuns bine la criză care avea de-a face criza economică și financiară. Însă acest lucru nu înseamnă că în același timp am acționat în mod eficient la procesele care vin acum în Europa ca rezultat al globalizării și care afectează competitivitatea Uniunii Europene. Sunt convins că una dintre chestiunile de bază, dacă ne dorim să păstrăm industria în Europa, e să adresăm problema productivității resurselor. Dacă o pierdem din ochi, atunci pierdem exact miezul problemei și nu înțelegem ce se întâmplă astăzi la nivel global. Și de aceea mi-aș dori ca aceasta să fie mai mult partea răspunsului la criză. Dacă uh, repari piețele nu înseamnă că îți uh, îmbunătățești competitivitatea. Nu. Înseamnă că încă nu am abordat bine problema competitivității și avem o mare oportunitate. Dacă ne uităm simplificat, atunci situația costurilor unei companii e simplu, costuri legate de materia primă, de resurse și costurile de muncă. Dacă nu dorim să adresăm costurile legate de muncă, asigurări sociale, salarii și așa mai departe, dacă dorim să menționăm calitatea vieții, atunci singura noastră opțiune în comunitatea globală e să adresăm productivitatea resurselor. Are logică, pentru că suntem codependenți. Productivitatea muncii a crescut foarte mult, astăzi avem uh, fabrici care, în, care vari, în care componenta umană nici măcar nu mai există. Și e clar că unele companii trebuie să își îmbunătățească productivitatea energetică și productivitatea resurselor. Apoi, 2.2. Ultimul și, și dumneavoastră m-ați întrebat despre statele membre. Știu că situația nu e exact la fel în statele membre. Știu că unele lucruri pe care le propunem sunt dificile pentru statele membre care au un nivel de dezvoltare relativ mic. Însă ar trebui să se gândească la tot ca la o oportunitate economică, nu ca la o povară. Bineînțeles, e nevoie de multă educare, e nevoie de un schimb de bune practici, și de o comunicare foarte bună. Bineînțeles, nu poți să schimbi opinia publică, atitudinea oamenilor foarte ușor. Însă e crucial să o facem. Cred că exact aceleași, acele țări care au un nivel slab de dezvoltare sunt cele care au oportunitatea de a crea noi locuri de muncă care sunt conectate de sector și nu pot fi delocalizate. Vor rămâne în Europa, vor rămâne în acele țări. Și toate astea trebuie fi, să fie văzute ca o oportunitate, nu povară. Însă, cum am spus, e nevoie de muncă, e nevoie de educare, e nevoie de atenție. Domnule Iavor, ați spus că mi-ar plăcea să-mi închei munca, da, e adevărat, însă trebuie să mărturisesc. Avem foarte multe domenii care, în care eu am reușit să-mi termin munca, pe toate dosarele au fost bine dezvoltate și jumătate din muncă a fost făcută. Aceste dosare au fost întârziate de discuții interne despre cum să fie abordate, însă cred că am merge prea departe dacă am spune că sunt blocate. E vorba de subiecte delicate. Și de aceea, întreaga chestiune e dificilă și complexă. Pentru chestiuni complexe, câteodată e nevoie de mai mult timp. Sunt convins că succesorul meu va fi întrebat de ce va face în aceste domenii. Vă pot spune, există aceste patru domenii, patru pachete care sunt pregătite și pot fi adoptate imediat. Munca pe ele s-a încheiat și pe majoritate din aceste dosare avem și acorduri cu părțile implicate. În ceea ce privește prevenirea acum. Aveți dreptate din nou. Singurul lucru pe care le-aș spune e că prevenirea ca atare face parte din ierarhia deșeurilor. E legislație. În primul rând, statele membre trebuie să se pregătească cum vor reduce cantitatea de deșeuri face parte din legislația astăzi. Însă, bineînțeles că putem discuta, poate ne dorim niște obiective mai consolidate, e puțin târziu pentru asta acum, însă înțeleg foarte bine ce ați dori să ne transmiteți. Președintele, Vă mulțumim, domnule președinte, domnule comisar, pentru această primă rundă de răspunsuri. Mai târziu îl vom avea și pe comisarul Borg, așa că nu avem foarte mult timp. Avem 5 minute pentru domnul comisar să ne răspunde la sfârșit. Acum îi dau cuvântul doamnei Grostet, însă vă rog pe scurt. Foarte pe scurt, domnule președinte, și vreau și eu să mă alătur tuturor celor care au mulțumit domnului comisar pentru munca realizată în ultimii ani. Comisarul european, domnul Semeta, spunea recent că regulile Parlamentului și ale Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitoare la deșeuri cer să se declare toate deșeurile rezultate în urma activităților economice, deci deșeuri industriale, ale lucrărilor publice, construcții, ale instituțiilor publice, etc. Știm că uh, volumul acestor deșeuri este mult mai important decât cel reprezentat de deșeurile menajere. Așa că aș vrea să vă întreb, domnule Potoșnic, Comisia s-a gândit la obiective foarte concrete de reciclare diferențiată pentru aceste deșeuri și, printre altele, pentru deșeurile industriale sau nu? Eu am lucrat mult în acest domeniu și cred că ar trebui să ne schimbăm mentalitatea în legătură cu aceste deșeuri și să considerăm că deșeurile industriale reprezintă o sursă de bogăție. Însă va trebui să implementăm toate măsurile necesare pentru ca ele să fie utilizate și, bineînțeles, să nu utilizăm uh, resursele și materiile prime care sunt din ce în ce mai rare. Mulțumesc! Îi mulțumim doamnei Grostet. Are cuvântul acum domnul Lene ce pot să vă spun, mult succes, vă mulțumesc pentru munca făcută în ultimii cinci ani. Am fost președinte în această comisie în 2010 când am organizat audierea cu dumneavoastră. Ne-a fost foarte clar că aveți un plan coerent cum trebuie să arate politica de mediu și că vă doriți o Europa eficientă din punct de vedere al resurselor a fost uh, un lucru foarte important implicat care trebuia legat de strategia UE 2020. Eficiența e un punct strategic în ceea ce privește viitorul nostru, care suntem atât de dependenți de importuri, de materiale prime și multe alte resurse. 70% reciclare ca obiective, da, cred că e bine. În ceea ce privește depunerea, da, trebuie să se ajungă și la obiectivele din acest domeniu. Însă e o parte a adevărului. Cealaltă parte e să fie împiedicate deșeurile, evitate deșeurile, și anume să nu mai lăsăm lăsăm să se mai facă deșeuri. Și atunci avem nevoie în Europa de produse mai bune, produse care rezistă mai mult, care pot fi reciclate fără să fie aruncate la gunoi. Și de aceea directiva legată de ecodesign și alte instrumente ne stau la dispoziție. Apoi, mi s-a mai spus 30% reducere la uh, folosirea resurselor până în 2030. Eu sper să poată fi un obiectiv obligatoriu. În ceea ce privește clima, avem obiective care sunt obligatorii, același lucru trebuie să se întâmple și în domeniul despre care vorbim acum. Cred că astfel vom putea avea succes. Mulțumesc pentru munca depusă, îmi pare rău că nu veți mai fi alături de noi, ați lucrat foarte bine. Mulțumim, doamna Gardini, foarte pe scurt. Sario, eh. mulțumesc foarte mult, domnului comisar. Cu toții împărtășim uh, obiectivul de transformare a economiei noastre într-o economie circulară. Dar trebuie să ne gândim uh, la criza financiară și la greutățile financiare cu care ne confruntăm la ora actuală. în contextul în care competitivitatea reprezintă și ea o problemă. Aș dori să reamintesc domnului comisar de perioada pozitivă la care am ajuns în Parlament în ceea ce privește deșeurile. Multe țări eh, avansate, a vorbit și domnul Florence despre acest lucru, am registrat progres semnificativ în ceea ce privește energiile regenerabile și așa mai departe. Avem legislația privind plasticul care merge în această direcție, deci am reușit să obținem multe lucruri pozitive. În afară de acest lucru, în afară de împărtășirea de obiective și de faptul că ne alăturăm uh, schimbului de bune practici, uh, toate bune și frumoase, dar mergând mai departe, trecând uh, de toate acestea, industria și mediul de afaceri își fac griji în contextul teoriilor emergente. Ce putem face pentru a nu înfricoșa industriile cu aceste obiective? Și pentru a nu le pune pe defensivă. Mulțumesc, doamna Gardini. Doamna Dali. Mr. Chair, a quick side comment, if you don't mind. I would have liked to address this committee meeting in Maltese, but... Um... Mulțumesc. Pe scurt, uh, uh, mi-am dat seama că documentele nu sunt uh, traduse în toate limbile. vă atrag atenția asupra acestui aspect uh, de procedură. În primul rând, uh, sunt de acord cu eforturile desfășurate pentru o economie circulară unde refolosirea și reciclarea să devină norma, iar deșeurile să fie date uitării. Sunt de acord cu obiectivele de îmbunătățire a competitivității la nivel mondial, cu consolidarea inovării și a, a, a piețelor europene, îndreptându-ne către o economie și societate cu deșeuri zero. Vreau să vă adresez o întrebare, dacă îmi permiteți. Noul pachet legislativ poate duce la creștere și locuri de muncă în Uniunea Europeană? Cine va beneficia de pe urma acestor măsuri și cum? piețele sunt vectori importanți în ceea ce privește eficiența resurselor. Vreau să vă întreb cum uh, vă veți ocupa de barierele pe piață în ceea ce privește o gestionare eficientă și eficace a resurselor. Infrastructura existentă, modelele de afaceri și tehnologia, precum și mentalitatea existentă, mențin economiile în modelul, modelul liniar. Mă întreb dacă uh, care sunt stimulentele pentru industrie pentru a îmbunătăți productivitatea resurselor. După mine, companiile și consumatorii reprezintă elementul cheie în trecerea către o economie circulară. În ce măsură se bazează Comisia pe consumatorii proactivi și pe IMM-uri? Mulțumesc! Mulțumesc că are cuvântul acum domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezența alături de noi și pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o privind economia circulară și deșeurile zero. Aș dori să vă vorbesc despre rezidurile eh, plastice, unul dintre materiile despre care ați vorbit. Producția acestui material este în creștere, după cum știți, și rata de reciclare este insuficientă. Știm cu toții că Comisia a propus de curând o nouă directivă care acum este la nivel de negocieri interinstituționale în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de plastic. Aceasta este foarte importantă, chiar dacă este extrem de specifică și e vorba de un anume produs de plastic. Dar în această um, comunicare se uh, propune interzicerea mm, pungilor de plastic până în 2025. Chiar dacă însă acest lucru reprezintă un progres important, să nu uităm că acumularea de plastic în mediul înconjurător, mai ales în oceane, a atins proporții uriașe, contaminând lanțul alimentar, distrugând uh, mediul de viață maritim și așa mai departe. Ce măsuri va Uh, adoptat Comisia Europeană pentru a reduce deșeurile de plastic în uh, largul mării sau uh, la nivelul coastelor maritime care se acumulează apoi în mări și oceane. Și apoi care sunt măsurile propuse pentru strângerea și tratarea acestor reziduri. Aceasta nu este o problemă doar europeană, ci la nivel uh, mondial. Ce va face Comisia pentru a promova o colaborare internațională pentru ca eforturile noastre în Europa să fie eficiente? Și apoi, în ceea ce este supraambalarea, uh, este vorba de producerea de echipamente și bunuri care sunt uh, ambalate excesiv. Există o directivă în acest sens. Acesta, acesta produce foarte multe deșeuri. Nu s-a aplicat însă nicio sancțiune uh, celor care se fac vinovați de acest lucru, adică producătorilor. Ne puteți spune mai multe despre acest lucru? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Turmes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O planetă, șapte miliarde de locuitori, Mediul înconjurător este deja într-o situație de alarmă. În 30 de ani populația va ajunge la 10 miliarde de locuitori, și de oameni și nu avem niciun model care să funcționeze. Dacă cineva poate să dea un exemplu aici, noi suntem aceștia. Nu numai fiindcă avem uh, companii care înregistrează progres, ci cercetătorii cei mai uh, pregăt, cei mai bine pregătiți și consumatorii cu conștiința mediului înconjurător cea mai dezvoltată. Avem nevoie de, ambasad, de ambasadori în, uh, care să meargă pe teren. Avem nevoie de toți participanții, toți, toate părțile implicate aici și cetățenii care au înțeles că ne confruntăm cu o criză de proporții pe termen lung, doar cu o criză financiară și Comisia trebuie să facă mai mult pentru aceste alianțe strategice. Uh, Apoi, riscăm să se creeze o facțiune între Est și Vest din nou. Care sunt uh, țările care au înțeles eficiența resurselor? Danemarca, uh, Suedia uh, și așa mai departe. În Polonia, în România, nu a înțeles nimeni așa ceva. Deci, iată, se face această scindare din nou între industriile dintre, din vest și est. Iar pentru a se umple această prăpa, pentru a se uh, umple această prăpastie, avem nevoie de resurse și mai mari. Fiindcă această prăpastie nu face decât să se caște mai mult dacă Comisia nu face ceva pentru ca aceste regiuni și aceste companii să funcționeze cum trebuie, fiindcă dacă nu se face acest lucru, cum spuneam, prăpastia se va, se va căsca și mai mult. La al treilea rând, cine este inamicul nostru? Inamicul nu îl reprezintă cetățenii. Ehm, conservatorii și membrii UKIP nu au dreptate când, da, când dau vina pe cetățenii. Este vorba de lobby-ul la nivelul uh, mediului de afaceri în Europa și uh, Ianus, dacă ne poți uh, spune cât de mult s-a implicat Business Europe în acest proces. Și vreau să le spun tut, uh, tuturor colegilor că la comisie reprezentanții Business Europe uh, doresc să să, să scoată responsabilitatea să, să treacă pachetul Europa Circulară de la Directoratul General pentru Mediu Înconjurător la cel pentru uh, întreprindere. Iar comisarul Juncker nu a spus nimic, nimic, absolut nimic despre eficiența resurselor în programul său. Noi, deci ca membri ai Comisiei Envi, noi ca progresiști trebuie să ne asigurăm că strategia Business Europe prin Catherine Day uh, și la nivelul uh, alcătuirii noi comisii nu va avea câștig de cauză. Cele din urmă vreau să vă spun ceva la nivel personal. Uh, acest om este unul dintre cei mai inteligenți politicieni pe care îi cunosc și unul dintre puținii gânditori care a înțeles unde rezidă problema. Îmi pare foarte rău că va fi dat afară din comisie din cauza încurcăturilor politice de la el din țară. Iar lucrul acesta este foarte trist. Grazie. Adesso l'intervento della collega Suica. Mulțumesc, doamna Ciuica. Mulțumesc foarte mult. M-aș bucura ca politicile domnului Potocnic de la Comisie ar putea să continue să fie duse mai departe și mă bucură foarte mult acest document pe care l așteptam de mult timp, documentul privind uh, economia circulară. Mă bucură și introducerea monitorizării pe care propuneți ca principal mecanism și a registrului electronic care va, ne va permite să controlăm situația pe teren mai ușor. Am o întrebare privind Croația, țara mea. Pe la jumătatea lunii aprilie, analizarea planelor, planurilor de coordonare cu uh, reglementările europene a arătat faptul că, comisie, că Croația are planuri bine puse la punct uh, Însă unele planuri din uh, Europa de Est nu se ridicau la aceeași înălțime. Am fost lăudați în mod public de către Comisia Europeană. Dar acum, într-o evoluție nouă, Comisia a de arată o procedură împotriva Comisiei, împotriva Croației, mă scuzați, fiindcă nu am adoptat directivele privind eficiența energetică europeană, așa cum trebuia iar amenda este de 1,8 milioane de euro anual. Bine, sunt și alte țări în aceeași situație. Comisia ar putea să recomande, să ne recomande unele măsuri pentru a putea să, să reducem această amendă și cum se poate face pentru a prelungi termenul limit în ceea ce privește transpunerea acestor directive. Mulțumesc, domnul Danț. Thank you very much. Um, I'd like to quickly echo um, colleagues. Mulțumesc. Vreau să mă alătur celor spuse de colegii mei. Eu sunt un membru nou al Parlamentului European, dar uh, e clar că reiese foarte clar pasiunea pe care o simțiți pentru acest uh, dosar. Am o întrebare privind, privind uh, ținta de 70% pentru refolosire și reciclare, dat fiindcă că refolosirea se referă la produse și reciclarea se referă la materiale. V-ați gândit că poate ar fi mai bine să se separe această, acest obiectiv pentru a se ține cont și de difer, diferența la nivel de ierarhie a deșeurilor, reutilizarea fiind pe o treaptă superioară. V-ați gândit la acest lucru? Ar sau veți face o sugestie în acest sens uh, succesorului dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze celor care nu, uh, nu au putut să ia cuvântul. Dar așa cum am spus, uh, ne așteaptă domnul comisar Borgen și vreau să-i dau cuvântul domnului Potocnic pentru a răspunde întrebărilor adresate. Aveți cuvântul, domnule comisar first, if I start with the question that we... Mulțumesc. Uh, în primul rând vreau să răspund întrebării, dom- întrebării doamnei Grostet. E nevoie de statistici în unele domenii, e adevărat. Deșeurile industriale intră în această categorie. Dați-mi voie să vă spun că în propunerea pe care o aveți în fața ochilor, propunem alinierea metodologiilor în ceea ce privește deșeurile municipale. Poate că nu știți că cifrele pe care le primim uh, la ora actuală de la Biroul de Statistici se bazează pe cinci metodologii diferite. Deci este foarte greu să comparăm cifrele, cifrele la ora actuală între, la nivel municipal între statele membre. Aceasta este una dintre propuneri. Chiar dacă facem, obținem această armonizare, această aliniere, este destul de ambițios pentru 2020, atât de ce am uh, propus o perioadă de tranziție pentru statele membre, fiindcă la început pur și simplu nu vor putea ca până în 2020 să ajungă toate la, um, la procentul de 50%, de reducere cu 50%, de, de 50% care reprezintă obligativitate juridică la ora actuală. Uh, Joe, vreau să-ți răspund întrebării tale. Ai ridicat o chestiune foarte importantă. Este vorba de eco design, de design ecologic al produselor când uh, mi-am preluat eu funcția, se folosea doar pentru eficiența energetică, iar rezultatele erau uluitoare. Am cifrele, dar nu avem timp acum să intrăm în detalii, dar uh, acum, la doi, doi ani mai târziu, am început să folosim, să ne folosim și pentru emisiile, pentru eficiența apei, pentru uh, emisiile în atmosferă și, da, ai dreptate, dacă uh, dacă designul este greșit, nu, mai pot, nu se mai poate recicla sau refolosi produsul, fiindcă pur și simplu a fost uh, proiectat greșit. Dacă uh, încep cu stângul, deci, până la urmă vei, uh, nu vei ajunge unde trebuie. Cred că se va face lobby pe lângă dumneavoastră pe acest domeniu în, ultim, în următorii 5 ani. Iar sfatul meu este înainte de a lua, de a lua o hotărâre, gândiți-vă, chipzuiți bine, adunați informații cât mai multe cu putință, fiindcă asta este un domeniu unde putem uh, aduce beneficii consumatorilor în mod direct și putem reduce costurile. Și acest lucru se întâmplă deja în ceea ce privește eficiența energetică, iar lucrurile sunt limpezi acolo. Doamna Gardini Dar, într-un fel, vă răspund și la întrebarea dumneavoastră. E vorba despre competitivitatea Uniunii Europene. Propunerea actuală încearcă să răspundă întrebării cum, se îmbunăt- cum putem îmbunătăți competitivitatea europeană. Iar acest lucru este important, pentru că Uniunea Europeană este prinsă într-un model ineficient din punct de vedere al resurselor suntem, rezultat, suntem rezultatul în revoluție industrială iar o mare parte a industriei, a infrastructurii, este victima modelelor învechite. Prețul la resurse uh, au scăzut uh, în ultimii 200 de ani, cu excepția prețurilor la petrol, uh, în cazul crizelor petroliere, dar au scăzut în ultimii 200 de ani. Indexul este 300, iar prețul a, a scăzut vertiginos, ca o, ca o bută de, de hockey. Și apoi se așteaptă creșterea prețurilor la industrie, la resurse. Și am datele pentru costurile în industrie, din care 80% sunt generate de, de resurse și numai 20% de forța de muncă. Deci Uniunea Europeană, Europa depinde de resurse. Dacă punem aceste două lucruri cap la cap de dacă ne gândim la, produ- la producția de la producția care să folosească mai puțină energie, care să aibă ca scop uh, crearea de produse reciclabile, reutilizare, atunci ne dăm seama că acest lucru reprezintă un mare potențial competitiv pentru Uniunea Europeană pe viitor. De, deci, de asta cred că acesta este un model de afaceri câștigător. Apoi, ne gândim la, dacă vorbim despre creșterea, de, creșterea economică și locuri de muncă, da, bineînțeles, orice lucru care ne va îmbunătăți competitivitatea va duce la creștere economică și va crea locuri de muncă și am dat niște cifre la început uh, uh, în acest sens. Parierele pe piață, bineînțeles, uh, da, acestea există, dar începând cu prețurile, dar mm, ar fi prea mult de zis aici, nu pot să, să intru în amănunte, fiindcă, fiindcă trebuie să se rezolve aceste probleme la nivel general pe piață. Consumatorii proactivi și IMM-urile. Pachetul acesta include și o comunicare pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă că suntem serioși. Am pus la punct cu vicepreședintele de atunci, domnul Tajani, care, care este membru al Parlamentului European. Acum am, am vorbit despre asta și avem o comunicare în acest sens consumatorii au fost tot timpul prezenți în, prin reprezentanților în ceea ce privește la faza de pregătire a propunerii. Da, deci suntem serioși. Acestea, a, acești, aceste părți trebuie implicate cu adevărat. O altă întrebare în ceea ce privește deșeurile din mediul maritim, din mediul marin. Domnul Faria aș putea să spun 80% din uh, deșeurile din uh, mare sunt uh, deșeuri care vin de pe de, de pe pământ și 20% sunt materii plastice. Iată de ce am, am început cu propunerea privind pungile de plastic. Apoi avem revizuirea interzicerii, interzicerii uh, Uh, plasticului în haldele de gunoi, uh, țintele de supraambalare de reducere acestea cu 80% și uh, toate acestea se bazează pe o consultare privind materiile din plastic și ne dăm seama că dacă nu ne vom ocupa de acest subiect aici, aici unde este o cauza problemei, atunci nu vom face nimic. Și bineînțeles, plasticul este una dintre problemele asupra căreia va trebui să vă aplicați foarte mult pe viitor. Domnule Turmes, da, alianțele strategice, aici trebuie să, să punem umărul din greu. Am gândit foarte mult la această prăpastie între est și vest, poate chiar mai mare decât între nord și sud. Dar încă o dată spun ce am, ce am mai spus deja. Țările care, care nu mai folosesc depozitele de deșeuri au folosit, au folosit um, deja tot potențialul economic și au folosit tot potențialul economic. Iar potențialul economic de creștere și de creare de locuri de muncă se află acum mai degrabă în est decât în vest. Asta nu înseamnă că nu sunt vârf de lance la nivel tehnologic și mai departe, toate care merg mână în mână cu reciclarea. Dar uh, cred că trebuie să ne gândim că această prăpastie, nu trebuie să ne gândim că se va crea această prăpastie, fiindcă ar fi foarte periculoasă și n-ar fi corect, fiindcă în momentul în care am încercat să introducem acest lucru în cadrul mandatului meu, am trimis, am trimis experții în uh, 10 dintre cele mai codașe țări și am, am, am încercat să le ajutăm să-și îmbunătățească prestația. Asta ca să evităm situația ca pe viitor, o situație similară pe viitor. Ceea ce privește glasurile care se fac auzite din mediul de afaceri, dacă dacă s-ar, ar fi bine ca unele glasuri să facă auzite la comisie în mai progresist. Iar eu asta am cerut întotdeauna sus și tare. Am spus că aici e vorba și de aspectele de bucătărie internă. Trebuie să se organizeze în acest sens. Cam cunoscut foarte mulți oameni de afaceri excelenți care știu care, cum stau lucrurile și știu cât de important este să ne ocupăm în mod serios de aceste chestiuni, altfel vor, vor da faliment pur și simplu. Doamna Suica din Croația, nu cunosc exact situația, dar răspunsul meu este unul simplu. Directiva eficienței energetice trebuie să fie aplicată, trebuie să fie adoptată, asta în primul rând, Apoi, în momentul în care vorbim despre sancțiuni, bine, nu am ajuns acolo, hai că nu are rost să vorbesc despre sancțiuni și despre amenzi astăzi. Apoi, ultima întrebare este întrebarea privind această separare. Sincer să fiu, am discutat aceste chestiuni, da, dar William este mai avizat să răspund aceste întrebări, fiindcă el s-a ocupat de pregătiri. Dar, bineînțeles, aveți dreptate, trebuie să, includ, să includem și reciclarea și reutilizarea. Probabil uh, am avut noi motivele noastre pentru care le-am luat la comun, dar mi-am că s-a discutat acest lucru și anume că se pun la altă două lucruri diferite și aceasta a fost hotărârea pe care am luat-o până la urmă. În final, să, vreau să vă spun că acest pachet este unul bun și uh, va schimba lucrurile în bine. Ar, uh, ar trebui deci să se bucure de sprijinul dumneavoastră și după discuția din, din această după amiază și după ce am ascultat mesajul nostru foarte limpede, mă declar foarte mulțumit. Sunt convins că acest pachet va reprezenta o schimbare în Europa și în cele din urmă vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase adresate mie și despre activitatea mea. Vreau să vă mulțumesc din suflet uh, eu dumneavoastră și să vă spun că îmi va fi dor de dumneavoastră. Credo, commissario, che questo applauso... Domnule comisar, cred că ovațiile acestea demonstrează foarte bine ceea ce credem noi despre munca dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Vom face o scurtă pauză de un minut pentru a schimba comisarul prezent aici la prezidiu. Encore un peu d'eau ou... Non, non, ok. Ça va? Colleghi, se riprendiamo posto per ricominciare. Dragi colegi, vă rog, reluăm lucrările noastre pentru cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi și dorim să mulțumim domnului comisar să îi spunem bun venit domnului comisar Borci aici la comisia noastră și împreună vom analiza o chestiune foarte importantă și interesantă în același timp. E vorba de epidemia provocată de virusul Ebola. Vom da cuvântul imediat domnului comisar pentru a ne prezenta situația actuală și pentru a ne informa ceea ce are de gând să facă Comisia pentru a evita um, propagarea acestui virus în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este foarte interesant, însă este un subiect foarte trist în același timp. După cum știți, este una dintre epidemiile cele mai rele pe care le-am avut cu virusul Ebola. Nu că n-am fi avut alte probleme în trecut, alte situații de urgență, dar este o situație foarte gravă, chiar dacă este vorba de um, un virus care a lovit țările cele mai sărace din uh, Africa și, de, acest, de asemenea, într-un moment foarte delicat. Deci nu numai că sistemul de sănătate nu este destul de bine organizat sau dezvoltat, ci mai mult decât atât, uh, tocmai s-a trecut um, de un război civil dezastros, deci iată, momentul n-a fost deloc potrivit. Pentru a vă da câteva date statistice, în Liberia există doar un medic la 100.000 de persoane, deci e clar că singuri nu vor putea face față acestei probleme. Și aș vrea să vă spun la începutul intervenției mele că există o dimensiune internă la care v-ați referit și dumneavoastră și alta externă. Dimensiunea externă este cum putem noi, Uniunea Europeană, să-i ajutăm pentru a rezolva singur această problemă și pentru a pune capăt acestei epidemii. Aceasta este dimensiunea externă care parțial uh, merge paralel cu cea internă, și anume ce facem noi în Uniunea Europeană sau ce facem cu cetățenii noștri care lucrează, pentru că unii dintre ei lucrează în aceste țări. Pentru că cu cât vom lupta împotriva, mai mult împotriva acestei boli, cu atât mai mult e vorba de uh, dovadă de solidaritate din partea noastră care reprezintă și o obligație. Și există și un interes din partea noastră, e clar, pentru că cu cât îi vom ajuta mai mult, cu atât există un risc mai mic de a ajunge în Europa. OMC OMS-ul a declarat um, o situație de urgență la nivel internațional și, de fapt, această declarație uh, reflecta poziția multor țări la nivel global, și anume faptul că riscul de Uh, contaminare la nivel global este destul de mic. Este mic din mai multe motive. În primul rând, pentru că este foarte greu ca cineva care are boala să călătorească, pentru că este prea slăbit. Există și o perioadă de incubație adevărat de 21 de zile, dar în această perioadă de incubație persoana nu este contagioasă. Ea devine contagioasă atunci când apar simptomele. În al doilea rând, există niște măsuri de igienă și niște standarde igienice foarte ridicate în Europa, deci acest lucru e dificil să se întâmple și în al treilea rând, majoritatea statelor membre, în conformitate cu rapoartele OMS, dacă s-ar ajunge pe continentul nostru uh, cu această boală, atunci am putea recurge la măsuri de izolare și putem vedea că până acum boala nu s-a propagat în Europa. Singurele cazuri de persoane care au ajuns în Europa au fost acele cazuri ale persoanelor care au fost infectate în regiunea africană și au fost transportate, deci aduse aici pe teritoriul european de către noi. Dar autoritățile europene au dat semnalul de alarmă imediat, au izolat pacienții și atunci când s-a ajuns la un rezultat negativ la testele făcute, asta înseamnă că până la urmă sistemul nostru a fost funcționat foarte bine și că am fost destul de vigilenți, vigilența fiind o primă măsură necesară în astfel de cazuri. Deci, în ciuda acestor, acestei situații tragice și triste și deși avem un risc destul de scăzut de contaminare în Europa, trebuie să rămânem în continuare vigilenți. După cum spuneați, domnule președinte, eu sunt responsabil cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, însă nu pot să nu vă menționez și dimensiunea externă în ziua de astăzi și ce are de gând să facă Comisia, în special doamna comisar Georgieva, care chiar acum se adresează Comisiei DEVE și uh, ceea ce face departamentul SANCO chiar în acest moment uh, ca o primă reacție rapidă în fața acestei epidemii. Și după aceea vă voi spune ce facem pentru a preveni uh, propagarea acestei boli mai departe în Uniunea Europeană. Am să încep deci cu situația din Africa. Epidemia actuală a, a uh, fost constatată în luna martie în Guinea, după care s-a răspândit spre Liberia și Sierra Leone, și mai recent a ajuns chiar în Nigeria și Senegal, însă la o scară mai mică. A apărut și o nouă epidemie cu virusul Ebola în Republica Democratică Congo, deși se pare că aceasta nu are legătură cu ce s-a întâmplat în Africa de Vest. Dar, bineînțeles, acesta este un motiv de îngrijorare în plus. OMS-ul prevede uh, uh, noi cazuri în viitoarele săptămâni care vor apărea dar, bineînțeles, acestea vor fi declarate abia când situația se va înrăutăți și se estimează că se poate ajunge până la 20.000 de victime. După cum spuneam la început și am să mă refer la această chestiune uh, medicală, 5 persoane au uh, contactat virusul în timp ce tratau pacienții din Liberia. Deci era vorba de personal sanitar, medical care se afla acolo pentru a ajuta doi din Statele Unite, un neamț și un britanic. Consecințele acestei epidemii depășesc însă uh, situația tragică și moartea victimelor respective, pentru că epidemia a dus la un adevărat colaps al sistemului de sănătate în țările din Africa de Vest, și din țările vecine și la perturbarea vieții cetățenilor. Există peste un milion de persoane care sunt acum în carantină și care primesc um, alimente prin uh, programul de alimente mondial. Situația s-a agravat și în urma faptului că țările vecine și-au închis frontierele și au întrerupt uh, sau au suspendat zborurile către aceste țări. Concluziile Consiliului um, European au făcut referință și la declarația OMS, pentru că se dorea izolarea bolii și nu a țărilor unde s-a declanșat această boală. Deci este și mai greu pentru uh, lucrătorii umanitari și pentru asistența umanitară și pentru bunurile care trebuie deplasate acolo să ajungă până la țările afectate și să se realizeze tratamentul medical necesar. Pentru că există personal medical care s-a oferit voluntar să se ducă acolo, însă ne-au întrebat dacă au garanția că atunci când li se întâmplă ceva în exercițiul funcțiunilor, dacă vor fi evacuați um, și repatriați în Europa pentru a fi tratați. Deci vă spuneam că nu este vorba aici de o izolare a țărilor, ci doar a bolii. Și acesta a fost una dintre recomandările specifice făcute în concluziile Consiliului de sâmbătă trecută. Este o criză care, de altfel, nu se poate rezolva doar prin măsuri la nivelul sistemului de sănătate. E nevoie de un răspuns global din partea mecanismului de protecție civilă, transporturi, educație, politică externă și așa mai departe. Când avem um, astfel de situații de urgență, e nevoie de un astfel de centru de coordonare uh, care este condus de altfel de doamna comisar Georgieva, care coordonează eforturile realizate în diverse domenii între diversi experți uh, în domeniul transporturilor, al politicii externe și așa mai departe. După cum știți și dumneavoastră, OMS a declarat această situație ca fiind o situație îngrijorătoare la nivel internațional și multe organizații internaționale și-au luat angajamentul pentru a putea uh, restrânge această problemă. Toate instituțiile naționale și internaționale au spus că au nevoie de în jur de o jumătate de miliard pentru a pune capăt acestei epidemii și asta chiar în cazul în care se va ajunge la un număr de victime de în jur de 20.000 de persoane. Și acum ajung la cea de-a doua parte, și anume asistența activă acordată țărilor afectate. Și asta încă de la început am utilizat uh, peste 12 milioane de euro, nu doar pentru conferințe și studii, ci pentru proiecte la fața locului. Majoritatea acestor proiecte s-au făcut prin um, uh, Médecins Sans uh, OMS și alte organizații internaționale. În afară de aceste fonduri, au existat și alte resurse din partea uh, fondurilor de dezvoltare care au fost trimise către aceste țări afectate și am să revin la acest punct un pic mai târziu. Deci, la ora actuală, în regim de urgență, ce analizăm um, cererile făcute din, de către OMS este o nevoie urgentă de personal medical și echipament pentru aceste țări. Tocmai de aceea, noi am activat mecanismul de protecție civilă, astfel încât statele membre să poată oferi ajutor uh, tot, tuturor țărilor afectate. Comisia a trimis deja experți în țările afectate, în afară de acele fonduri de 12 de milioane de euro, pentru a analiza situația alături de autoritățile locale. Am trimis acolo mai multe echipe de specialiști europeni, niște laboratoare mobile specializate care au fost trimise în zonă tocmai pentru a avea o analiză foarte rapidă a testelor și pentru a confirma ipotezele respective. Comisia a oferit la fața locului trei laboratoare mobile E vorba de fonduri care uh, sunt în afara celor 12 milioane pe care le depășeam. Utilizând o parte din resursele fondurilor de dezvoltare, trei laboratoare, unul în Guinea, care funcționează din aprilie, altul în Nigeria și al treilea în Liberia. La ora actuală ne centrăm și pe soluțiile de facilitare a evacuării medicale pentru persoanele afectate. Acesta este un domeniu în care trebuie să lucrăm alături de statele membre. Până acum nu au existat probleme, însă nu au fost probleme pentru că a existat o intervenție din partea statelor membre prin um, personal militar. Dacă însă numărul persoanelor evacuate va crește, atunci, ținând cont de situația actuală, am putea avea o problemă. Și tocmai de aceea am luat legătura imediat cu SEAE, am luat legătura cu uh, Serviciul de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar pentru a ne coordona mai bine, pentru a realiza o coordonare între statele membre și pentru a vedea, în primul rând, ce putem oferi, ce pot oferi statele membre, pentru că unele dintre ele și-au uh, arătat deja intențiile pentru a oferi asistență de evacuare, pentru personalul Națiunilor Unite, de exemplu, atunci când uh, era nevoie. În al doilea rând, uh, am încercat chiar alături de NATO să vedem uh, care sunt posibilitățile din punctul de vedere al evacuării uh, cu ajutorul um, avioanelor militare. Am menținut legătura și cu companiile private de ambulanțe pentru a vedea dacă numărul persoanelor evacuate va crește, cum putem face față acestei situații. Deci uh, încercăm să găsim soluții pentru uh, personalul medical care se află acolo și pentru a asigura că cei care lucrează acolo, în cazul în care vor fi afectați, vor fi evacuați imediat către Europa. Și ajung acum la a doua dimensiune. Ce anume facem noi pentru a proteja proprii noștri cetățeni aici în Europa? Și aceasta este, de fapt, uh, de responsabilitatea mea. După cum spuneam, toți experții spun sau consideră că riscul este în continuare scăzut din partea faptului că uh, riscul de contaminare uh, este scăzut. Există alte boli uh, precum SARS sau altele care sunt mult mai uh, contagioase și, pe de altă parte, pentru că sistemul nostru de sănătate este destul de solid. Tocmai de aceea am făcut declarația pe care am făcut-o și am arătat că uh, noi, la Comisie, vom ajuta statele membre pentru a face față acestei probleme în Europa, dacă va fi nevoie. Deci, chiar dacă am analizat situația din trecut, când epidemiile nu au fost um, atât de importante. Virusul n-a ajuns niciodată în Europa, n-a ajuns să se răspândească în Europa și în ciuda faptului că pacienții cu Ebola ar fi prea slăbiți pentru a putea călători, ar exista un risc, un risc scăzut dacă această persoană ar călători în perioada de uh, incubație și după aceea simptomele ar apărea când ar ajunge în Europa. Perioada de incubație este de 21 de zile și în această perioadă persoana nu este contagioasă. Însă acesta ar fi adevăratul pericol pentru noi însă autoritățile din țările afectate au implementat măsuri de carantină și fac uh, controle în ceea ce privește pasagerii. Bineînțeles că aceste controle nu sunt perfecte, uh, ele se bazează, de exemplu, pe uh, luarea temperaturii celor care călătoresc, pentru că acesta este un simptom al bolii, dar asta nu spune prea mult, dar oricum este un control care se realizează uh, pentru toate zborurile care pleacă către Uniunea Europeană. În ciuda tuturor acestor garanții și asigurări pe care le dăm, trebuie să rămânem vigilenți, să fim pregătiți pentru acest risc, indiferent cât de mic, pentru ca uh, uh, să putem reacționa dacă un călător infectat cu Ebola, Ebola ar ajunge pe teritoriul european. Și dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci personalul sanitar sau ceilalți care au avut um, un contact de aproape cu această persoană ar trebui să fie monitorizați. Iată de ce Comisia împreună cu Centrul European de Prevenire a Bolilor de la Stockholm, cu OMS-ul și cu statele membre, lucrează îndeaproape pentru a supraveghea această situație. Avem și directiva uh, referitoare la sănătate la nivel transfrontalier și uh, noi lucrăm în acest domeniu prin intermediul Comitetului de Securitate a sănătății, pentru a coordona activitățile noastre, pentru a asigura un schimb de informații eficace și pentru a facilita accesul la laboratoare, la spitale și la facilități de transport atunci când este necesar și de asemenea la expertiza necesară. Care sunt rezultatele până acum? În primul rând, la comisie am activat rețeaua de laboratoare pentru patogeni cu grad infecțios sporit și aceasta prin programele de sănătate europene. Aceasta permite tuturor statelor membre și în special acelor state membre care nu au propriile lor laboratoare sau nu au laboratoare cu nivel de siguranță crescut să aibă acces la aceste laboratoare pentru a face analiza testelor de Ebola care le ajung. Deci asta în cazul în care ele nu există în aceste țări, aceste laboratoare sunt accesibile pentru toată lumea în Europa. Programul nostru poate finanța și această testare. În al doilea rând, am implementat uh, măsuri de sănătate în Europa și laboratoare sau spitale care să fie pregătite pentru a trata pacienți cu Ebola. În al treilea rând, monitorizăm îndeaproape situația alături de ECDC și realizăm o actualizare a situației în mod regulat. Și de asemenea, toate celelalte comitete care se întâlnesc în mod permanent și analizează situația uh, călătorilor. Toate aceste declarații sunt publicate în toate limbile oficiale și toate statele membre utilizează aceeași definiție și aceleași criterii pentru uh, evaluarea acestui, acestui virus. Domnule președinte, pentru a avea reușită Trebuie să susținem țările afectate, trebuie să susținem uh, măsurile pe care le-am promovat până acum și care au fost folosite și până acum în epidemiile anterioare. În primul rând, trebuie să evităm situațiile de risc înalt și să ajutăm pe cei din teritoriile afectate. Avem nevoie de măsuri de protecție civilă și, în al treilea rând, trebuie să fim foarte atenți la controlele uh, de infecții și a celor care tratează pacienții cu Ebola. Eu am uh, ținut legătura permanent cu doamna Georgieva și chiar în această dimineață am discutat această temă la nivelul Colegiului de Comisar și ideea noastră ar fi să creștem fondurile în aceste domenii prin aceste instrumente și canalizând practic o bună parte din fondurile pe care le avem disponibile la fondurile de dezvoltare către asistența umanitară. În felul acesta putem interveni foarte rapid pentru toate acele cereri urgente pe care le primim, pentru că fondurile de dezvoltare și dezvoltarea în general sunt mai degrabă pe termen lung, e vorba de organizarea sistemelor, e nevoie de timp pentru toate acestea, însă noi avem nevoie de o intervenție foarte rapidă. O primă intervenție rapidă a fost făcută prin aceste aceste fonduri de 12 milioane de euro, plus echipele mobile, laboratoare și așa mai departe. În a doua fază încercăm să utilizăm o parte a acestor fonduri de dezvoltare pentru a oferi asistență umanitară țărilor afectate și vom continua să lucrăm cu OMS, cu țările afectate, cu Médecins Sans Frontières, cu statele membre, pentru a pune capăt acestei epidemii cât mai repede cu putință. Susținerea Parlamentului European și a statelor membre este esențială pentru a ajunge la un răspuns eficient și rapid din partea UE. Și tocmai de aceea vreau să salut faptul că la Consiliu s-a făcut o declarație foarte puternică pentru susținerea măsurilor noastre și s-a cerut un cadru european global pentru a răspunde acestei probleme. De asemenea, vreau să mulțumesc președinției pentru coordonarea eforturilor în acest domeniu, lucru care se va realiza la întâlnirea ministrilor de la Milano. Sperăm că aceste concluzii să fie consolidate după aceea și la Consiliul de Afaceri Generale. Vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, sunt la dispoziția noastră pentru orice întrebări ați avea. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această declarație interesantă și acum vom începe dezbaterea. Vom avea intervenții așa cum facem în mod obișnuit. Vom avea o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și după aceea vom avea primul răspuns din partea domnului comisar. Domnul Lize din partea PPE și vă rog să respectați cele două minute pe care le aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Tonio Borg. Țin să mulțumesc pentru activitățile comisiei. Cred că sunt foarte bune și am văzut și implicarea statelor membre. Riscul ca cetățenii europeni să se îmbolnăvească este restrâns. În Germania am avut un pacient, un colaborator al Organizației Mondiale a Sănătății. Ar trebui să le explicăm oamenilor că uh, contaminarea în Germania, riscul de contaminare este foarte scăzut, însă ajutorul e foarte important ca omul respectiv să nu moară și să fie salvat. Cred că e în interesul nostru să îi ajutăm pe oameni acolo, chiar dacă infectarea pentru popoarele noastre e restrânsă pentru că avem de-a face cu o catastrofă. Dacă nu reușim să controlăm această epidemie în țările din vestul Africii, atunci din nou vom avea de-a face cu valuri de refugiați, neliniști politice și tot ce se mai leagă de asta. De aceea e important uh, solidaritatea între oameni care suferă momentan. Apoi, nu știu cine va răspunde, domnul Borg sau domnul Lavia. Luni am fost la Berlin. Angela Merkel în prezența mea i-a cerut lui Elmar Brock să, ne pună, să pună mai mulți bani la dispoziție Ucrainei, domnul Elmar Brock care conduce Comisia de Afaceri Externe, și și pentru Siria și pentru Irak. Iar astăzi, în discuțiile cu guvernul german, s-au cerut și mai mulți bani pentru combaterea Ebola. Noi, în par- am spus întotdeauna că Parlamentul nu este pregătit pentru catastrofe. Bugetul este astfel făcut încât atunci când avem de-a face cu o catastrofă nu avem flexibilitate. Și am trecut deja prin asemenea momente în care când trebuia să dăm ajutor, nu puteam. De aceea la Comisia pentru Bugete trebuie să se schimbe ceva astfel încât să avem fondurile la dispoziție. M-ar interesa un răspuns la această întrebare. E una politică și anume cât de repede putem să reacționăm la asemenea catastrofe grave. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea socialiștilor. Domnul Grote, da, pot să fiu de acord cu cele spuse de Peter Lise în ceea ce privește reacția noastră la catastrofe și aspectele financiare. Domnul comisar ne-a spus care sunt cifrele catastrofale, un milion de oameni în carantină, 20.000 de morți și o comunitate internațională care, ca să mă exprim diplomat, știm care a fost reacția la această epidemie. Dar eu am întrebări legate de cercetare. Ce fel de învățăminte tragem de aici? Există vreun fel de acțiune acolo, astfel încât, din punct de vedere științific, să nu mai poată să izbucnească alte epidemii. Și apoi, legat cu, cele, cu întrebarea pusă de Peter Lise, și eu vorbesc cu președintele nostru aici, care e expert, să ne spună ce putem face din punct de vedere uh, al finanțelor Uniunii Europene, pentru că văd lucrurile cam negru, întreaga perspectivă financiară e restrânsă. Însă trebuie să fie foarte clar că ceva trebuie să, fu, trebuie să fie făcut. Există multe lucruri care se întâmplă și pe care noi le, nu le-am fi putut imagina, la ele Europa trebuie să reacționeze și pentru asta are nevoie de fonduri. E nevoie și de o revizuire a întregului domeniu al sănătății și doresc din nou să îi mulțumesc domnului comisar care a venit acum ultima oară între noi. Îi mulțumesc pentru colaborarea foarte bună, mai ales în ceea ce privește produsele din tutun. Știm cu toții cât de greu a fost acolo, dar atunci Tonio Borș la audiere ne-a promis și până înainte de sfârșitul termenul înainte de Crăciun, s-a asigurat că acest proces legislativ va demara. Și de aceea vă mulțumesc foarte mult și mi-a făcut deosebită plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumim. Acum, din partea grupului ECR, domnul Pieca. Domnule comisar, există o vorbă bine știută, dacă vrei pace, pregătește-te de război. Așa că, la ce suntem martori noi acum? Anumite evenimente pot să escaladeze și să ducă la crize majore. Eu nu vreau să văd uh, în Europa ce am văzut acum 5 ani, când Europa a luptat cu gripa porcină. Atunci s-au, făc, s-au luat anumite acțiuni ad hoc. Au fost produse niște medicamente, altele au fost cumpărate. Și apoi au existat toate aceste vaccinuri nefolosite care au trebuit aruncate după aceea. Eu cred că e timpul să facem față provocărilor unor asemenea boli în Europa. Avem o definiție a lui Daniel Defoe, autorul cărții Robinson Crusoe. Acesta a descris situația în secolul XVIII. Atunci, toată lumea trebuia să facă față ciumei. Noi din nou ne comportăm așa cum nu ar trebui. Ce putem să facem? Să contracarăm o avalanșă de informații proaste din media care nu fac decât să creeze panică. Pe timpul gripei porcine, am avut autobuse cu turiști care mergeau direct la spital să cumpere vaccinuri. Cred că nu trebuie să se repete aceeași situație și acum trebuie să investim mai mult în educație, în prevenire și în cercetare. Am primit informații în ultimele zile că există oameni de știință în Europa care încearcă să elaboreze un vaccin și alte produse însă vreau să știu, noi, Uniunea Europeană, vom finanța o asemenea cercetare? Mulțumesc! Mulțumim acum din partea alte. Da, mulțumesc! Cu toții suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește Ebola a lovit niște populații care sunt foarte slab dezvoltate și a lovit foarte tare. Mă bucur că eu reprezint un oraș care este un model pentru acțiune, astfel încât să ne protejăm pe viitor um, E vorba de un institut din cadrul Oxford, Universității Oxford. Acolo există o echipă care poate să acționeze foarte repede și în următoarele zile vor trece pe teste clinice pe oameni în ceea ce privește un vaccin. Acest lucru a fost posibil doar pentru că institutul despre care vă vorbesc a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Finanțarea cercetării în ceea ce privește sănătatea publică făcută de Uniunea Europeană. E și e foarte importantă. Finanțăm proiecte mici care nu sunt viabile din punct de vedere comercial. Unii sunt uh, convinși că comerțul poate să salveze lumea. Însă, singurul laborator din America care făcea ceva pe Ebola o făcea doar pentru că se temeau că ar putea fi folosit virusul ca armă biologică. Cercetările pe care le-au făcut erau foarte restrânse și au folosit orice fel de medicamente aveau acolo. Însă Organizația Mondială a Comerțului a recunoscut institutul de la Oxford pentru că au expertiză în cercetare și în ceea ce privește malaria și alte boli și au experiență cu lucrul cu Africa. Această rețea din care face parte institutul e cea care poate să producă un vaccin și au început deja să producă sute de asemenea vaccinuri. Această finanțare a fost sprijinită de noi și cred că ar trebui să fim mândri. Cred că trebuie să vedem care sunt lecțiile învățate. Niciodată nu știm ce ne așteaptă după colț. E ceva diferit față de cercetarea ce s-a făcut până acum, însă s-au putut folosi de cunoștințele pe care le aveau într-un alt fel. Doctorul Flora, care este directorul institutului, a lucrat și când exista gripa aviară în Asia. Și toate acestea sunt legate între ele. Trebuie să protejăm finanțarea când uh, ajungem la buget în următoarele câteva luni cercetarea, care se uită la ceva ce poate nu e important astăzi, va fi vital pe viitor și de aceea aș dori să mă asigurați că aceste căi de finanțare vor sprijini institutele ca cel pe care vi l-am dat ca exemplu în Oxford și altele din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Acum doamna Conecica din partea CUE. Mulțumesc! Încep într-un fel neobișnuit. Încă de ieri am primit o veste în sensul următor. Comunitatea mondială e afectată de Ebola. Reacțiile la criză au fost întârziate și tehnicile și medicina sunt cele care trebuie să intervină cât de repede astfel încât epidemia din Africa de Vest să fie combătută. Dar acest lucru nu se poate întâmpla fără trimiterea de specialiști și aceștia trebuie să fie sprijiniți în ca să poată fi controla această boală. Acest lucru s-a spus ieri în SUA de către Organizația Mondială a Sănătății și Doctor Fără Frontiere. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat în ultimele trei luni, văd deja că ne avertizau cu mult timp înainte. Ne spuneau că Europa nu face nimic, că Europa nu se implică și așa ceva nu se mai poate. Noi avem specialiști. Îmi pare rău că noi vorbim despre evacuare în loc să ne gândim cum putem să oprim răspândirea. Fără să fie oprită răspândirea, nu vom reuși să facem nimic. Dacă nu reușim să oprim virusul astfel încât acestea să nu mai pătrundă în alte țări africane, atunci nu vom putea împiedica boala nici de la ajunge în Europa. Acesta ar trebui să fie, de fapt, subiectul pe care îl discutăm. Organizațiile internaționale ne cer ajutorul, ne cer să acționăm. Și noi nu putem vorbi doar despre cadre, trebuie să acționăm. De aceea suntem Uniunea Europeană, de aceea suntem o comunitate. Ne dorim să acționăm și atunci apelez la fiecare dintre dumneavoastră și vă spun, trebuie să acționăm. Și am și o întrebare care are de-a face cu Ebola în sine. Cum va acționa Uniunea Europeană? cum va acționa atunci când firmele care firme, ca firmele să dezvolte vaccinuri și vaccinuri bune. E foarte important. Foarte multe companii farmaceutice fac cercetări în multe domenii, dar nu și pentru bolile care se consideră a fi prea departe. Însă trebuie să ne gândim și la asemenea cercetări și trebuie să le sprijinim astfel încât astfel de epidemii să fie evitate pe viitor. Nu vorbim neapărat de Ebola, putem vorbi și de boli pe care credem că le-am eradicat deja. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe și de aceasta și și următoarea comisie. Nu se poate să luăm măsuri care câteodată opresc medicamentele care au fost dezvoltate pentru că încă nu pot fi autorizate, chiar dacă ele există. Se pare că și aici, după ultimul exemplu, există o modalitate de a controla, dar e greu de lăsat medicamentele în aceste vremuri de criză. Mulțumesc, doamna Rigali. Alo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borci, pot să spun că am fost destul de surprinsă atunci când am uh, citit în uh, ziarul Le Figaro declarația dumneavoastră. Spuneați acolo că riscul e scăzut. E adevărat, avem o problemă în Africa, dar noi aici în Europa nu riscăm nimic. Eu pot să vă spun, domnule Borș, că o astfel de comunicare, o astfel de mesaj pe mine mă, mă șochează pentru că, iată, se fac controle, să vedem dacă au febră cei care urcă în avioane ca să vină aici, dar ce facem cu astfel de mesaje? Pentru că, pe de o parte, există o problemă de natură etică și, pe de altă parte, există foarte mulți europeni care sunt acolo în țările afectate. În al doilea rând, eu m-am întâlnit, de exemplu, cu experți care vin din Guinea și sunt extrem de preocupați în legătură cu situația din Africa. Așa că aș vrea să aud de la dumneavoastră cu totul alt mesaj, să ne spuneți că avem o adevărată problemă în Africa, pentru că dacă vedem experții care vin din Conakry și în care, în care ne spun că în spitale nu există nici măcar apă potabilă, că au cerut material Franței și altor țări și că nu aveau nimic la dispoziție, nici măcar uh, măști sau termometre la distanță pentru a vedea dacă persoanele sunt uh, afectate sau nu, dacă pot uh, infecta sau nu. Deci există un adevărat deficit din punct de vedere al infrastructurii, indiferent că e vorba de Sierra Leone, de Liberia sau de Guinea. Mai mult decât atât, OMS-ul spune că este vorba de o urgență internațională, așa cum spuneați și dumneavoastră, și chiar spuneau că vom pierde această bătălie. Și când vă auzim că faceți astfel de declarații, avem senzația că e vorba de două lucruri diferite, că nu e vorba de noi, că e Africa și noi nu avem nimic de a face. Și eu, una, domnule Borș, nu sunt absolut de acord, pentru că Cred că de ani de zile ne luptăm uh, pentru a obține un nivel de dezvoltare diferit în Africa și cred că adevărata problemă pe care o avem și pe care n-ați prezentat-o este um, un lucru pe care l-au remarcat mulți specialiști care s-au dus în aceste țări. Uh, E vorba de chestiunea tradițională și culturală. Dacă vedem ce se întâmplă în spitale, de exemplu, foarte mulți cetățeni africani care sunt acolo și care părăsesc spitalele pentru că ei consideră într-un fel sau altul că boala asta le vine de la albi. Și atunci Trebuie să cerem experților să îi formeze pe cei care sunt intermediari, care realizează interfața acolo la fața locului pentru a le arăta oamenilor că Ebola nu o aducem noi și că Ebola este o boală care ucide. Acum, în legătură cu vaccinul. Am văzut că GSK a um, elaborat aproape un vaccin, dar că nu există obligație de a-l comercializa. Și vreau să vă întreb, domnule comisar, trebuie să vedem uh, foarte îndeaproape ce se întâmplă cu testele clinice pe care le face acest laborator, pentru că există efecte secundare pe care nu le cunoaștem deloc, ele trebuie văzute foarte îndeaproape. Uh, da, și nu pentru că nu avem autorizație de comercializare, nu trebuie să fim atenți. Nu, trebuie să fim foarte vigilenți în continuare. Deci vă rog să fiți atenți la declarațiile pe care le faceți. Mulțumesc. Și acum ultimul grup, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar că a venit alături de noi în această după-amiază. Eu aș dori să mă concentrez pe punctul pe care l-ați atins când ați spus că trebuie să îi ajutăm pe ei să facă față bolii. Nu doar din motive morale, ci și pentru că trebuie să îi apărăm pe cetățenii europeni. Acest tip de interes defensiv este, bineînțeles, uh, legat și de imigrația clandestină în Europa. Aceste fluxuri care vin, migratorii care vin din Africa, într-adevăr vin dintr-o parte din statele care au fost menționate sau state vecine cu aceste țări în care există virusul. Așa că vă întreb care sunt măsurile pe care vrea să le ia Comisia astfel încât să sprijine statele membre care au de a face mai mult decât altele cu aceste fluxuri migratorii și cum putem să ne apărăm noi înșine de virusul Ebola. Mulțumesc, am încheiat intervențiile din sală din partea grupurilor politice și acum îi voi da cuvântul domnului comisar, iar apoi îi, ascult, îi ascultăm și pe ceilalți membri. Mulțumesc! Vreau să-i răspund doamnei Rivasi. Am fost puțin surprins pentru că eu am făcut eforturi mari acum și chiar și înainte să spun că nu putem să avem o privire îngustă, să spunem, hai să ne protejăm pe noi și nu ne pasă ce se întâmplă în Africa. De fapt, prima parte a introducerii mele astăzi a fost ce putem face să ajutăm aceste țări africane. Și apoi, doar mai apoi, am spus cumva secundar ce facem, ce putem face să ne protejăm pe noi înșine deși, din punct de vedere tehnic, dacă ar fi fost să mă țin de protocol și de competențe, ar fi trebuit să vă spun doar ce facem ca să ne protejăm cetățenii, pentru că acesta e portofoliul meu. Dar știind foarte bine că voi fi criticat, am atins și acel punct. Sunt um, bucuros că domnul Peticini a spus că am spus și eu că există o obligație morală, să uităm de competențe și așa mai departe. Această obligație morală reiese din faptul că cei partea bogată a lumii trebuie să ajute acea parte care nu e doar săracă din punct de vedere economic, dar tocmai iese dintr-un război civil și acum are de-a face cu această epidemie. Apoi, am spus și faptul că reușim să controlăm boala acolo, prin acest fapt, indirect, ne protejăm și pe noi. Deci dacă putem face aceste două lucruri simultan, de ce nu? Dar ar trebui să menționez și cum să ne protejăm pe noi, pentru că acesta, aceasta este slujba mea, să îi protejez pe cetățenii europeni în ceea ce privește sănătatea. Apoi mai există unul, doi, trei alți comisari care se ocupă de partea externă ci cum îi ajutăm. Însă prima parte a discursului meu a avut de-a face cu niște proiecte concrete, nu conferințe în Geneva, studii și seminarii, ci proiecte concrete care au loc în aceste țări, cum ar fi laboratoare mobile, trimiterea de experți acolo și bineînțeles că aș dori să mulțumesc public acestor voluntari, așa cum a făcut-o și Consiliul European, voluntarilor care merg acolo uh, pe propriul lor risc. Dacă ceva se întâmplă, da, va exista evacuare. Eu nu cred că e un argument egoist, cred că e altruist, îmi arăt spiritul altruist prin faptul că mă duc acolo să ajut acele țări, dar vă rog să mă asigurați că dacă ceva merge prost, pot să mă întorc în Europa și să fiu tratat așa cum trebuie. Pentru că atunci când discutăm de evacuare, evacuare medicală, e pentru a crește asistența și ajutorul pentru aceste țări. Pentru că dacă nu, nu vom găsi nicăieri voluntari care să meargă acolo. Acest lucru, același lucru e valabil și pentru liniile aeriene. Unele au suspendat zborurile spre aceste țări. Iar apoi, Consiliul European a cerut să fie crescute controlele pentru aceste zboruri, dar ele să fie menținute. Dacă nu, așa cum am spus, vom izola nu boala, ci aceste țări și vom agrava situația existentă în ele, pentru că nu va mai putea ajunge acolo asistența medicală. Și oamenii nu vor mai dori să se voluntarieze, să ajute nici nu vor putea intra în aceste țări. Așa că există niște mișcări din țările învecinate să mențină interdicțiile, dar să lase, să-i lase pe cei din domeniul sănătății să intre acolo. Făcând aceste declarații, eu mă gândeam la cele spuse de domnul Pișa, E o situație foarte delicată, ca mersul pe soară, în care recunoști că e o problemă, o problemă de interes internațional, dar nu există doar aceasta, ci și epidemia de poliomielită, care a fost declarată din nou de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind de o gravitate deosebită, apoi sindromul respirator din Asia, care e mai contagios ca niciodată. În același timp, trebuie să fim foarte atenți, astfel încât să nu creăm un context de panică care să ducă la decizii iraționale. Știm că panica duce la reacții iraționale. Așa că e vorba de un exercițiu foarte fin ca să încerci să rămâi vigilent, dar în același timp să îți asiguri cetățenii că pericolul rămâne restrâns. Dar trebuie să spunem acestea nu pentru că nu vrem să ne concentrăm pe răspând, împiedicarea răspândirii bolii în țările din Africa, ci pentru că trebuie să calmăm și fricile cetățenilor noștri. Dar de ce una trebuie să excludă pe cealaltă? Și tonul meu, cel puțin astăzi, cred că a fost destul de clar în acest sens. Vor exista fonduri disponibile de unde vor veni banii în aceste timpuri de restricții bugetare. Am spus deja că Organizația Mondială a Sănătății a trimis o scrisoare recent, o scrisoare adresată tuturor miniștrilor sănătății și miniștrilor responsabili cu aviația civilă. Unul În ceea ce privește interdicția de călătorie cât e de important să nu izolăm aceste țări, pentru că se pierd vieți nenecesar și citesc din această scrisoare pentru că cei care lucrează în domeniul sănătății nu pot să călătorească în țările afectate. Apoi a mai existat o cerere de o jumătate de miliard de euro în fonduri care să fie pusă la dispoziție astfel încât să fie controlată boala. Nu s-au cerut acești bani doar Uniunii Europene, ci tuturor membrilor NATO, ONU. Cred că Banca Mondială poate să pună la dispoziție 135 de milioane, Statele Unite încă 135 de milioane. Noi trebuie să ne evaluăm poziția cu fondurile de dezvoltare, pentru că sunt convins că o parte din aceste fonduri pot să fie realocate spre asistența umanitară, iar restul va fi ceva mai pe termen lung pentru viitorul acestor sisteme de sănătate care sunt pe punctul de a se prăbuși în aceste țări din Africa. Dar avem o soluție foarte bună și anume aceste laboratoare mobile. Chiar dacă există aceste restricții bugetare, eu cred că dacă gândim creativ și avem niște operații, cred că vom găsi fondurile necesare astfel încât Uniunea Europeană să nu rămână în urmă în ceea ce privește asistența internațională. Apoi mi s-au adresat două întrebări legate de cercetare. Situația următoarea. Pe moment există două proiecte proiecte. Unul dintre ele e cel donat uh, de doamna Bernard de, de la Universitatea din Ox Oxford, în parte finanțat de Uniunea Europeană, dar finanțat și de alte instituții din Marea Britanie. Am fost informat că de la mijlocul lui septembrie aceștia, dacă există aprobările necesare, echipa de cercetători va putea să înceapă să vaccineze voluntari, asta începând cu mijlocul lunii septembrie, adică teste clinice pe oameni în ceea ce privește un vaccin pentru Ebola. Și apoi mai există un altul în care sunt implicate două instituții finanțate de un consorțiu internațional. Așa că există fonduri de cercetare disponibile sub Orizont 2020. Cred că este singurul fond care nu a fost tăiat. Din potriva, a existat o creștere de aproximativ 80 de miliarde de euro sunt pentru cercetare, 7-8 miliarde pentru um, sănătate, cercetare în sănătate, vaccinuri. Dar, cum am spus, va dura o vreme. Agenția Europeană pentru Medicină a stabilit un grup de lucru cu experți din întreaga Uniune Europeană. Obiectivul acestui grup de lucru este să strângă mai multe informații în legătură cu tratamente experimentale și vaccinuri aflate în curs de dezvoltare. OMS-ul permite teste clinice de urgență chiar și pe oameni în caz de urgență, astfel încât acești candidați la vaccin pot să fie, pot să fie testați, pot să fie testate vaccinurile și pe oameni. Cercetarea nu are de a face numai cu Ebola, ci și alte urgențe, alte boli care, deși nu ajung la niveluri de epidemie, ar putea să o facă în viitor. Și să nu uităm că mai există alte urgențe, poliomielita și celelalte boli de care vă spuneam. Cred că trebuie să facem mai multe în ceea ce privește coordonarea. Există o cord, un centru pentru coordonare de urgență la care participăm, există Comitetul pentru Securitate în Sănătate, acesta va continua să se întâlnească și să monitorizeze situația. John, probabil vei putea spune ceva mai multe pentru că tu conduci acest grup. Uh, și sunt sigur că pe viitor vom putea aloca mai multe fonduri pentru intervenții rapide. John? Thank you very much, Commissioner. On the... Uh, Mulțumesc, domnule comisar. În ceea ce privește Comisia de Siguranță Sănătății, aceasta a fost înființată în cadrul uh, deciziilor luate de către Parlament și Consiliu din luna octombrie anul trecut în uh, contextul crizelor de sănătate și a, a funcționat uh, foarte bine în contextul crizei. Ne-am uh, ocupat și de izbucnirea poliomelitei și vreau să vă spun că statele membre sunt supuse unor presiuni din, part, din ceea ce privește resursele, fiindcă acest grup se ocupă de trei crize în același timp. Asta este partea mai slabă a acestei acestei întreprinderi este capacitatea de reacție a statelor membre, dar vreau să spun că statele membre au reacționat în mod foarte profesionist și rapid în momentul în care s-au manifestat aceste crize. S-au luat măsuri cheie, cum ar fi um, consilierea pentru călători uh, și au, s-a colaborat îndeaproape în ceea ce privește chestiunea evacuărilor în scop medical. Deci acest comitet a arătat în ultimele luni faptul că poate funcționa cum trebuie și că poate gestiona uh, aceste cazuri la nivel european. Am avut și avantajul unui sistem de alertă electronic care transmite mesaje uh, de, în mod instantaneu de cazuri suspectate. Deci avem un sistem care funcționează foarte bine la nivel european. Dificultățile la nivel uh, internațional uh, sau în Africa se referă la modul în care se identifică aceste cazuri în Africa de Vest. Bineînțeles, nu există același, nu există laboratoare la fel de performante și asta ne spune OMS-ul faptul că cazurile estimate în Africa de Vest sunt uh, subestimate foarte mult, iar în Europa avem o situație foarte clară a situației, în, dar în Africa de Vest nu putem decât să ghicim care este amploarea problemei. Mulțumesc. Acum, uh, acum începem cea de-a doua rundă de întrebări, doamna Grostet. Monsieur le Président, toujours... Mulțumesc, domnule președinte. E, e frustrant să fii printre ultimii care iau cuvântul, fiindcă toate întrebările au fost deja adresate. Dumneavoastră ați uh, dat uh, foarte multe răspunsuri. Mai degrabă aș dori să fac niște comentarii, fiindcă aveam o întrebare privind rolul companiilor aeriene, dar să ați oferit deja un răspuns. Deci, uh, cred că aici, din păcate, ne, ne bucurăm de o experiență practică în ceea ce privește modul în care evaluează eval, evoluează epidemie pe continentul african, o epidemie a unei boli pe care, pentru care nu există leac. Astăzi, la ora actuală în Europa, ne dăm seama ce se întâmplă, dar cred că s-ar crea panică dacă dintr-o dată am aflat că în Europa există uh, Uh, cazuri de bolnavi de Ebola care ar uh, deceda. Trebuie să ne dăm seama că e nevoie, și ne-ați explicat foarte bine acest lucru, că este nevoie să restrângem epidemia. Acest lucru este foarte important, fiindcă nu există da, nu există vindecare pentru această boală. Deci trebuie să oferim uh, mijloacele necesare populațiilor africane pentru a combate această maladie. Am înțeles ce ați spus dumneavoastră, un lucru care este foarte important, chiar dacă dumneavoastră nu veți să uh, dramatizați situația, dar Pre, pre, dar prognoza OMS este uh, o înrăutățire a situației în următoarele luni. Uh, 100 de mii de decese uh, sunt prognozate, poate chiar mai mult, și ne-ați spus că sistemele de sănătate în Africa de Vest uh, se, pre, se sunt de colaps. Această situație este catastrofică și necesită măsuri de urgență. Dar, în afară de acest lucru, cred că trebuie să ținem cont uh, de această de această situație tragică și să spunem că trebuie finanțată cercetarea. Am observat că Consiliul diminuează bugetul pentru cercetare și uh, trebuie ca cercetarea medicală să obțină finanțarea necesară pentru că, bine, eu nu sunt de acord deloc cu colega Zii. Eu uh, doresc să găsim vaccin cât mai, cât mai rapid. Din păcate, uh, iată, SUA găsește uh, o direcție către acest vaccin, dar chiar dacă există efecte secundare, ce mai, un număr cât mai mare de persoane trebuie să poată beneficia de această posibilitate de a face vaccinul, e nevoie de finanțare pentru cercetarea medicală. Nu putem să, să dăm înapoi în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu am fost raportor pentru Parlamentul European uh, pe marginea acestei decizii privind uh, amenințările asupra sănătății la nivel transfrontalier și, cum s-a spus mai devreme, acum doi ani am adoptat în cadrul unui dialog tripartit după, după o activitate foarte bună cu Comisia și Consiliul, după părerea mea, sub președinția irlandeză, deci am adoptat acest uh, document. Și până la urmă, de o oră discutăm acest lucru și, de, și abia după o oră vorbim despre această decizie uh, și cu intervenția lui John Ryan pentru a vorbi despre modul în care această decizie liniștește pe europeni. Pare foarte rău, domnule comisar, de pare foarte rău că în această lună și de fapt din iarnă de când de când virusul acesta devine, virusul ucigător Ebola în Africa devine din ce în ce mai răspândit, de, de atunci nimeni în Europa nu a spus unor state membre că, da, într-adevăr avem o decizie care a fost luată și care impune o coordonare europeană. Uh, nu, nu este un spirit panicard, nu înseamnă că instigăm panica dacă spunem Germanie că eh, dacă spunem președinție italiene, de pildă, da, putem să avem o coordonare la nivel european eh, în ceea ce privește repatrierea personalului medical care sunt eh, la fața locului. Acest lucru nu s-a făcut, fiindcă Germania și președinția italiană nu au vrut să existe această coordonare europeană. Uh, dar uh, acum uh, trebuie să, trebuie să ne cerem scuze când suntem prea europeni pentru a putea spune, da, în cadrul unei astfel de epidemii, în cadrul unui astfel de virus atât de grav, uh, noi, uh, într-o organizație europeană, uh, așa cum am făcut în timp de 2 și jumătate, putem să, ajut, să ducem o plus valoare, putem uh, salva vieți omene și ocroti viețile cetățenilor europeni. Este foarte important acest lucru în comunicarea pe care uh, va trebui să, să o elaborați și imediat o să termin în ceea ce privește cercetarea. Este deplorabil faptul, este deplorabil ce se întâmplă. Acest uh, virus uh, nu e unul nou, nu a apărut acum uh, trei luni, ci în 70 a, a a apărut primul caz în Africa, iar apoi iar apoi s-au înregistrat 1500 de decese din cauza acestui uh, virus, iar, iar de atunci numărul cazurilor a crescut. Și așa cum spuneți, majoritatea organizațiilor OMS, dar și uh, medici fără frontiere, spun că s-ar putea să ajungă la 20 de, de mii de cazuri, iar în momentul în care ni se spune că un milion de africani sunt în carantină la ora actuală, avem motive să ne îngrijorăm. Deci această cercetare a suferit carențe. Uh, pe continentul african. De ce? E bine, din păcate, Michel Rivazi, chiar dacă nu suntem de acord cu, cu tot ce spune, e, are de toate pe alocuri, fiindcă până la urmă e vorba de Africa. Mulțumesc. Domnul Demes Mecher. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Een aantal van mijn vragen zijn al beantwoord. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur uh, celor spuse de raportorul din umbră, pentru că am, uh, am avut ocazia să mă ocup de noua legislație care este în vigoare din 2013, aș dori să vorbesc despre Comitetul de Siguranță Europeană care se ocupă de coordonarea de coordonare și care ar trebui uh, să poată să ia decizii rapide în ceea ce privește coordonarea între statele membre. Decizii în ceea ce privește uh, personalul medical, de pildă. Ceea ce privește Ebola, mai ales uh, în contextul legislației pe care am adoptat-o în ultimul mandat, uh, am reușit să avem acțiuni mai adecvate și mai rapide. Statele membre știu deja ce pot să facă în ceea ce privește um, intrarea pe teritoriul țării a, bolnavilor de Ebola și știu care sunt uh, acțiunile ce trebuie întreprinse. Vreau să vă întreb unde e loc de mai bine? Ce poate fi îmbrătățit? Mulțumesc, domnul Bax. Köszönöm biztos úrnak a világos tájékoztatóját. Az Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit uh, cu privire la virusul Ebola. Să ne bucurăm totuși că virusul nu a ajuns în Europa încă, dar vreau să vă reamintesc de faptul că în septembrie se vor întoarce în Europa studenții din, uh, studenți din aceste țări, mai ales din Nigeria. Se vor sosi foarte mulți studenți la universități. Ne, e suficient uh, că trebuie să completeze un formular, cu, dați fiindcă perioada de incubație de 20 de zile, poate avem nevoie de controle uh, aprofundate, de controle suplimentare și poate de... Bine, asta nu înseamnă că trebuie să iscăm panică, dar trebuie să ținem cont de ce se întâmplă. Ce părere aveți, domnule comisar, despre faptul că linia bugetară pentru aceste activități uh, va fi redusă cu 5%? Ceea ce vaccinul american. Se poate grăbi procesul de autorizare, de, de autorizare a unui medicament în Europa? Și apoi cauza acestei boli. Cred că există cauze sociale și de altă natură. Și ar trebui să spunem că, dat fiind că res, folosesc resurse naturale și umane, în modul în care se face acest lucru, și acesta poate fi o cauză. Așa cum s-a spus deja, um, um, doc, numărul doctorilor este foarte redus și numărul pacienților este uriaș, deci trebuie să facem tot ce putem pentru a reduce aceste diferențe uriașe. Mulțumesc. Doamna Pieri, care acum cuvântul. Vreau voorzitter. Voorzitter, ik wil mij op de eerste plaats uh, sluit achter, sluiten achter dat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să să mă alătur și eu celor spuse fiindcă în timpul verii Rusia și criza Ebola au fost principalele știri. Deci, informațiile prim- oferite de către Comisie Cetățenilor au fost uh, detaliate și acest lucru este binevenit, dar, în același timp, să nu uităm că ne confruntăm cu probleme financiare. Indiferent de chestiunea bugetară, avem o datorie morală de a face ceva pentru a ajuta țările africane. Trebuie să uh, găsim bani pentru aceste țări. Avem nevoie de o abordare coordonată și asta cât mai repede cu putință. Și aici, alături de ce a spus domnul Peter Lize. Trebuie să spunem, avem nevoie de bani, fiindcă dacă, fiindcă altfel nu se poate. Aici Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a um, combate această problemă. Vreau să vă felicit pentru activitatea desfășurată, fiindcă fiindcă ceea ce a spus arată că știți foarte bine ce trebuie făcut. Mulțumesc. Doamna Schaldemose, mulțumesc, domnule comisar. reprezentarea dumneavoastră a fost foarte bună și ați oferit răspunsuri clare la o problemă complexă. Dar să știți că nu toată lumea, nu suntem toți de acord cu colegul nostru, dar v-am spus, de asta v-am spus acest lucru, dar am, am vorbit uh, de lipsa de capacitate la nivelul statelor membre și mă tem că asta este una dintre problemele pe care le avem în Europa. Întrebarea este ce putem face. Dumneavoastră a spus că uh, problema este că nu există capacitate, bani, resurse pentru a face față acestor probleme, în cazul în care ne-am confruntat cu o problemă reală. Ați putea să ne spuneți cum am putea să facem ceva aici? Ar putea Uniunea Europeană să uh, să se ocupe de informațiile călătorilor uh, pentru a ajuta statele membre? Putem face ceva la nivel european? Fiindcă cred că majoritatea celor din această sală astăzi doresc să facă mai mult, să avem mai mulți bani pentru cercetare și să facem mai mult pentru a ajuta continentul african și pentru a soluționa această problemă de sănătate în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor și vă urez uh, mult succes pe viitor. Mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor pentru această a doua rundă de întrebări. Dau acum cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru cuvintele adresate. Um, colaborarea între noi, într-adevăr, a fost excelentă și uh, majoritatea legislației care a fost uh, aprobată se datorează angajamentului dumneavoastră în egală măsură. Vă spun foarte sincer uh, care sunt punctele forte, după părerea mea, și care sunt punctele slabe în același timp. Sau nu atât de puternice, să zicem. În ceea ce privește cercetarea, Înțeleg ce spune doamna Grostet, uh, care spune de ce tot timpul proiectul, de ce americanii ne iau înainte totdeauna? Uh, da, e un proiect, există un proiect american și un proiect european, așa trebuie să înțelegem lucrurile. Fiindcă universitatea, fiindcă proiectul Universității Oxford, care va începe testele pe, pe oameni, pe voluntari în septembrie, va reprezenta um, un, uh, o acțiune fără precedent la, pentru Ebola. Nu spun neapărat că suntem foarte puternici, dar suntem pregătiți. Dacă mă întrebați despre laboratoare, vă spun că avem o rețea de laboratoare foarte eficientă și care reprezintă o manifestare a solidarității, iar asta înseamnă că țările care nu, care nu au echipament pentru examinarea virusului, virusului vor avea acces la alte laboratoare din alte țări. Deci știm foarte bine ce avem, ce putem face în cazul uh, în care ajunge virusul pe continentul european. Știm care sunt centrele, unitățile de, de carantină, unde, știm unde sunt, știm uh, care sunt cele ce funcționează deja și altele cum ar fi cele din cele mai mici. Există locații care pot fi transformate în centre de carantină. Acum, banii. Da, banii reprezintă o problemă, dar eu am toată încrederea că prin uh, redirecționarea unor uh, fonduri pentru dezvoltare putem ajunge la la, pro, la cota noastră din ceea ce are nevoie OMS-ul pentru, pentru uh, limitarea bolii în regiune. S-ar putea să avem probleme în ceea ce privește efectivele medicale pe viitor. Cum ne putem organiza pentru evacuarea personalului medical? Nu toate statele membre au aceeași abordare aici. și nu toate statele membre au uh, aeronave pentru transportul bolnavilor, echipament militar. Să nu mai vorbim despre piloții pentru aceste aeronave, care, bineînțeles, se, se tem de, conta, de uh, contagiune. În, uh, există acum uh, și situații de grevă din partea personalului aerian în Liberia, de pildă. Iată de ce avem o proces de coordonare cu alte servicii de asistență umanitară și nu numai, și uh, la nivelul Ministerului de Externe, pentru a putea coordona și folosirea aeronavelor militare pentru a coordona evacu- evacuări de proporții, dacă va fi nevoie. Până acum, uh, evacu- evacuările au fost, uh, s-au făcut în număr mic, iar uh, Spania, de pildă, a avut, a avut o operațiune de evacuare pe calea aerului cu aeronave militare și, și Marea Britanie a putut să facă acest lucru, dar țările mai mici sau mai mijlocii vor, ar putea fi și capabile să facă același lucru. Deci da, sunt, au loc reuniuni și la ora actuală în ceea ce privește coordonarea uh, și cu Comitetul European Militar pentru coordonarea acestor evacuări. Dacă mă întrebați unde e loc de mai bine, unde trebuie să facem progrese și care este veriga slabă, după mine este evacuarea, fiindcă în ceea ce privește cercetarea și testele de laborator, precum și gradul de pregătire, din ceea ce privește informațiile co- coordonate de către statele membre care participă la reuniuni săptămânale, eu cred că suntem pregătiți în acest sens. Am uitat să răspund unei întrebări, să răspund la o întrebare adresată de domnul Pedicini. Domnul Pedicini cu privire la imigranți. Prima parte a răspunsului este părerea mea personală. La mine în țară această problemă este de proporții și de, de fluxuri de migratorii. Uh, deci eu am fost și am avut și funcție de ministru, deci am cunoscut foarte bine această problemă și se spune că așa vor pătrunde teroriștii în Europa. Eu cred că teroriștii pătrund altfel în Europa, au resurse mai bune decât să pentru că în Libia să plătească o, 1000 de euro pentru a pătrunde în Europa într-o barcă de pescuit prin Malta și Lampedusa. Și nu cred că un pacient, un bolnav de Ebola ar fi destul de puternic, ar avea destul de forță să treacă prin Guinea, Libia, Tunisia și apoi să călătorească zile întregi într-o barcă de pescuit pentru a ajunge în Europa. Bun, acestea fiind spuse, în ciuda acestor dificultăți naturale, există, bineînțeles, și alte modalități de a pătrunde în Europa, nu neapărat pe calea maritimă din Africa de Nord. Deci, organizăm în cadrul Comitetului pentru Securitate și uh, Austerității un grup special pentru migrație, iar uh, acest lucru a fost discutat înainte de criza Ebola. La ce folos uh, avem sistem de depistare a sănătății migranților care intră pe calea terestră sau pe calea maritimă în Uniunea Europeană dacă nu coordonăm aceste, acest depistaj la nivelul statelor membre. Dacă Malta are criterii diferite decât Grecia și Italia în ceea ce privește depistarea de bolilor, atunci ne batem cu ei în talpă. Deci ne co- există coordonare și la nivelul justiției și afacerilor interne în ceea ce privește o procedură unică de depistaj și există fonduri speciale pentru finanțarea acestei proceduri de depistare a bolilor pentru migranți. Um, cred că am spus destul cu privire la cercetare. Uh, nevoia te învață, se spune. Deci trebuie să înlesnim uh, progresul în ceea ce privește vaccin, vaccinurile și să grăbim procesul de aprobare, de autorizare a vaccinelor. În același timp trebuie să ne asigurăm că produsele puse pe piață sunt sigure, iată de ce Agenția Europeană pentru Medicamente are un, ființat un grup special de lucru pentru acest subiect. Deci dacă va fi nevoie, procedura de aprobare a vaccinului va fi scurtată dacă acest vaccin va fi fost testat pe oameni. Ceea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni prin intermediul acestor două proiecte, unul american și unul european. on the students, because there was a question on the students uh, return. Acum, în ceea ce privește studenții care se vor întoarce în Europa, da, nu există o, pe un, o tehnică de depistaj perfectă la punctul de plecare, iar la sanțările africane. Nu, tot ce se întâmplă acolo este că li se ia temperatura. Dar bine, poți să ai febră și din alte motive de sănătate, malarie și așa mai departe. Un, un caz suspectat de Ebola a fost, de fapt, era de fapt un caz de malarie, malarie. Iar uh, alarmele false, de fapt, sunt o binecuvântare, fiindcă ne arată că există sisteme de alertă timpurie și uh, personalul este bine format uh, pentru, detect, pentru și poate detecta uh, boli. Faptul că au fost uh, că aceste persoane au fost uh, au uh, fost identificate și apoi rezultatul a fost negativ, reprezintă până la urmă un lucru bun. Un rezultat negativ, dar este un lucru pozitiv. E bine că s-a fost detectat, depistat cazul și a fost analizat și rezultatul până la urmă a fost negativ. Același lucru l-aș spune Când am fost întrebat ultima oară um, când, când a existat uh, amenințarea unei, unei epidemii, uh, mi s-a adresat întrebarea uh, în legătură cu vac, vaccinele nefolosite. Mai bine e să avem vaccin nefolosit decât, decât o epidemie și să nu există suficiente vaccine sau, sau țara mea a cumpărat, de pildă, foarte multe vaccine când s-a, ne-am confruntat cu criza gripei aviare și Bine, acum avem și acordul privind vaccin, directive privind cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății, iar acordul a fost uh, uh, semnat și va fi acum în vigoare. John, poate ai putea să spui tu ce fac statele membre la nivelul schimbului de informații în comitetul pentru, la Comitetul pentru uh, Securitatea Sănătății la nivelul schimbului de informații de statele membre. Just in two, two minutes, uh, the... Da. Doar într-un minut am să vă spun ce se întâmplă la Comitetul pentru Protecția Sănătății și schimbul de informații are loc în timp real. Un exemplu pe care pot să-l dau este cel de ieri, când unul din uh, statele membre nu reușea să găsească modalitatea de testare uh, fizică, practică a unui pacient, potențial pacient. Și a trimis această cerere către serviciul nostru. Iată felul în care un stat membru mare poate ajuta un stat membru mai mic, care nu are destulă experiență și asta în timp real, pentru a face față acestei crize. Până acum a funcționat destul de bine și sperăm să rămânem la nivelul actual al cazurilor care au fost depistate. Mulțumim, mulțumim domnului comisar Borci pentru prezența sa. Vă mulțumim pentru această prezentare. Vă mulțumim că ați venit să răspundeți aici tuturor întrebărilor noastre. Vă mulțumesc încă o dată și mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Un punct care ne-a rămas de azi dimineață. Facem o scurtă pauză de jumătate de minut. Grazie colleghi e Possiamo ritornare al punto... Dragi colegi, iată, ne întoarcem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Avizul uh, colegului nostru în legătură cu semestrul european. Am să dau cuvântul colegului nostru, domnului Gerbrandi pentru a prezenta acest text care este disponibil doar în engleză. Aveți foarte puțin timp la dispoziție și vă mulțumesc pentru că v-ați ocupat uh, pe timpul verii de acest lucru, în timp ce alți colegi se bucurau de soare la plajă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, să fii la sfârșitul uh, ședinței, e momentul cel mai bun ca să captezi atenția tuturora publicului larg și a colegilor în general. Da, inițial se programase acest punct pentru această dimineață, dar trebuie să recunosc că e mai bine uh, că avem această dezbatere după prezența aici a domnului comisar Potoșnic, care a făcut câteva comentarii foarte interesante în legătură cu semestrul european, în legătură cu economia circulară și importanța sa pentru creșterea economică și durabilitate. Deci cred că e mult mai bine să o avem acum, după masă, după dezbaterea cu domnul comisar, decât dimineață. Am să încerc să fiu uh, cât de succint posibil, domnule președinte, dar cred că, oricum, ar trebui să începem cu câteva comentarii în legătură cu semestrul european în general, pentru că nu e o chestiune pe care o dezbatem zi de zi la Comisia ENVI. Bineînțeles, um, am uh, trecut prin această criză economică și financiară care a adus mari probleme în Europa și care ne-a arătat uh, că există o divergență din ce în ce mai mare între economiile statelor membre. Tocmai de aceea am hotărât să introducem acest semestru european, care este o metodă de coordonare anuală a politicilor economice. Comisia este cea care face o analiză detaliată a programelor prezentate de statele membre pentru planul de reformă național și propune recomandări pentru o perioadă de 18 până la 24 de luni. Însă, Consiliul trebuie să confirme aceste recomandări, deci ele reprezintă o parte esențială a procesului de reformă din Europa. Documentul strategic Europa 2020 este principalul document la baza uh, creșterii economice pe viitor. Care este rolul Parlamentului în toate acestea? Avem două rapoarte în fiecare an, unul la începutul anului în care ne centrăm pe sondajul făcut de comisie în legătură cu creșterea economică și un al doilea care se centrează pe recomandările specifice de țară. Tocmai cu asta ne ocupăm acum ca și la Econ, ne-am centrat pe implementarea pe anul 2014 și măsurile necesare de îmbunătățire pentru anul 2015. Avem trei pilone aici, economic, social și de durabilitate. Este absolut esențial ca pilonul durabilității să fie puternic anclat în semestrul european. Pentru că în orice reformă Mm, importantă, această durabilitate este esențială. Și aceasta nu este doar convingerea mea, cât și a Comisiei și a Consiliului care au recunoscut-o în mod clar. Și am să vă dau câteva exemple de chestiuni care au fost deja menționate în cadrul semestrului european. În ultimii doi ani s-a vorbit despre uh, reforma politicii de mediu, uh, subvenții pentru mediu, chestiuni care au fost discutate în ultimii doi ani. Am dorit foarte mult să avem un aviz la Envi anul acesta, pentru că eu consider că momentul actual este crucial. Chestiunile de durabilitate devin din ce în ce mai importante în cadrul semestrului european, însă ele nu sunt uh, destul de bine reprezentate. Deci noi la Comisia ENVI credeam că trebuie să arătăm nu numai interesul nostru, cât să încercăm să ne asigurăm aceste puncte de referință pe care dorim să le introducem în raportul final al Parlamentului. Vreau să mulțumesc președinției italiene. În luna iulie s-a organizat um, un consiliu informal la Milano împreună cu ministrii de ocupare și acesta este un exemplu foarte bun al felului în care ar trebui să lucrăm împreună. Următoarea etapă ar fi să avem o întâlnire comună cu Ecofinul. Asta ar fi și și mai bine pentru a ne centra pe această dezbatere economică. Referitor la acest aviz, avem o limită de 150 de caractere pentru redactarea unui aviz. Deci, tocmai de asta este atât de scurt, dar poate că asta ne va ajuta să îl dezbatem mai ușor în cele 15 minute pe care le avem la dispoziție. Oricum, v-aș ruga să ne limităm și în ceea ce privește amendamentele, pentru că noi am încercat să ne centrăm pe chestiunile noastre. Mai există și Comisia ECON, care ar putea introduce elemente mult mai importante în rezoluția finală. Filip de Bacher este raportor la Comisia ECON și proiectul de raport tocmai a fost publicat. Și dânsul a avut uh, comentarii în legătură cu eficiența resurselor și eco um, fiscalitatea. Cred că putem interveni și noi printr-un aviz la Envi puternic în acest sens. Care este foarte pe scurt uh, mesajul raportului meu? Um, o economie pentru care toată lumea are de câștigat face ca economia noastră să fie mai puternică și am văzut astăzi că nu toți colegii sunt convinși de acest principiu, dar eu cred că este un element important de introdus în raport și că ar trebui să fie o prioritate pentru procesul semestrului european. În al doilea rând, eficiența resurselor, bineînțeles, este importantă, este relevantă din punct de vedere economic. Și ținând cont de studiile și rezultatele pe care le-am avut de la Comisia Europeană, e vorba de multe studii și vorbim de economii anuale de 600 de miliarde de euro pentru companii. Deci economii foarte mari și n-ar trebui să mai aducem argumente în plus uh, pentru a arăta de ce este importantă eficiența resurselor. Vorbim de foarte multe locuri de muncă și tocmai de astfel de locuri de muncă avem nevoie la ora actuală în Europa. Însă asta nu înseamnă că trebuie să fim mai eficienți fără resurse și înseamnă pe de altă parte că avem nevoie de strategii naționale care să fie coordonate la nivelul UE. Semestrul european este un exemplu și o procedură exemplară în acest sens. În al treilea rând, Aș dori să subliniez uh, tema deșeurilor, care are de-a face în mod direct cu eficiența resurselor. Este absolut important să ne centrăm pe tema deșeurilor și în acest aviz, pentru că există divergențe foarte clare între statele membre și tocmai asta încercăm să evităm prin procesul semestrului european, să nu ajungem în situația în care uh, decalajele între statele membre să fie atât de mari. Iată ce am introdus în raport și acum am pregătit deja câteva amendamente. M-aș centra pe unul dintre ele, ecoinovarea, care este absolut esențială, să ne centrăm mai mult pe ecoinovare pentru a întări economia noastră și să vedem cum putem redacta un amendament pe această temă. Dumneavoastră spuneați de asemenea că toată treaba trebuia făcută în luna august, când aproape toți colegii erau în vacanță. Aș vrea uh, să mulțumesc asistentei mele, Grife Brusel, pentru că atunci când eu mă bucuram de vacanță, el se ocupa de treaba de aici, de la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mulțumesc și ție și asistentului tău. Și acum trecem la raportorul din umbră. Mulțumesc! Domnule președinte, vreau să fiu foarte succint pentru că am avut deja o dezbatere lungă. Deci, această dezbatere este foarte importantă și s-a discutat despre aspectul bugetar și mai um, ales la nivelul reformelor structurale, unde e nevoie de investiții selective în zone strategice, strategice cum ar fi creșterea ecologică, iar dezbaterea privind semestrul european este o ocazie foarte bună de a include mediul înconjurător în uh, domeniul economic. Uniunea Europeană nu trebuie să fie doar cea mai mare economie ci și cea mai bună economie, cea mai durabilă economie din lume. Avantajele unei societăți occidentale, societății occidentale trebuie să se manifeste și în acest domeniu. Aș dori să vă mai dau un exemplu care ține de țara mea, Portugalia, care acum uh, duce un proces de reechilibrare bugetară. În ciuda dificultăților bugetare, se sprijine economia verde ca, prind, ca fiind principalul vector de dezvoltare economic, care poate să creeze locuri de muncă și la, duce la o abordare sistemică. Vă dau exemplul posibilitatea uh, de, de, de dislocare a fiscalității uh, și folosirea resurselor naturale prin intermediul uh, inovării ecologice. Iar aici uh, sunt exemple de bune practici din partea actorilor public și privat. Uh, încercăm să responsabilizăm și cei care cauzează daune de mediu, bineînțeles, având mare grijă să nu fie afectată economia în anumite sectoare. Aș dori să subliniez importantul asupra economiei europene a unei fiscalități care să favorizeze investițiile și mai ales uh, în ceea ce privește utilizarea resurselor și consumului și eliminarea stimulentelor care aduc mm, daune mediului înconjurător. Trebuie să fie Uh, să fie uh, să reduse costurile și să fie încurajată competitivitatea în acest domeniu. Iată ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc. Grazie, adesso... Mulțumesc. Și acum domnul Caputo din partea grupului socialist. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit, domnule Gerbrandi, pentru munca excelentă pe care ați făcut-o și acum aș face câteva comentarii. Foarte pe scurt. Eficiența resurselor și eficiența energetică sunt esențiale pe termen mediu și lung și noi am dorit să utilizăm aceste elemente pentru a îmbunătăți competitivitatea noastră. Avem de altfel un obiectiv de reducere a consumului energetic cu 20% și o bună parte din statele membre au ajuns deja la nivelul de 10%. Unele state membre însă ar putea să nu atingă acest obiectiv din punct de vedere al eficienței energetice prevăzut în strategia Europa 2020 Iată, există o problemă în ceea ce privește creșterea economică în anumite regiuni, în anumite sectoare de activitate și uh, de aceea cerem Comisiei să adopte măsuri mai restrictive, propunând obiective la nivel național, obligatorii din punct de vedere juridic, din punctul de vedere al eficienței energetice, ținând cont de situația în care se află statele membre, de rezultatele economice și de procedurile existente. Semestrul european al coordonării politicilor economice ar trebui să susțină tranziția către o economie durabilă din punct de vedere al mediului. În uh, cadrul uh, analizei anuale, Comisia ar trebui să aibă un capitol consacrat rezultatelor contabilității făcute pe mediu. Pe de altă parte, studiile ne arată că trebuie scăzută presiunea fiscală asupra muncii și trebuie crescute taxele pentru cei care poluează atmosfera. Astfel de măsuri ar trebui să ne permită să uh, obținem la buget venituri importante, eliminând în același timp toate cele subvenții negative pentru mediu. Așa cum spunea și raportorul, există un studiu recent asupra avantajelor economice ale protecției mediului și ar trebui să țină cont de aceste rezultate în cadrul semestrului european. Există și problema creșterii uh, ecologice și dacă aplicăm toate aceste măsuri vom ajunge la o economie de 70 uh, de miliarde de euro și vom crește cifra de afaceri anuală a acestui sector cu aproximativ 40 de miliarde de euro. Și măsurile referitoare la deșeuri și textele legislative ar trebui aplicate în mod coerent. Mulțumesc și acum din partea GUE, doamna Conecina. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc și eu să fiu foarte subcintă. Există două elemente care lipsesc în acest text din punctul nostru de vedere. În primul rând, ar trebui să existe o legătură mai directă cu problema sănătății și a protecției sănătății. Și asta e valabil și pentru raportul Comisiei ECON. Ar trebui să subliniem faptul că această criză economică a influențat în mod considerabil accesul la îngrijirile de sănătate. Impozitele care au fost menționate în cadrul semestrului european ar putea dăuna în acest sens, ar putea scade accesul la îngrijirile de sănătate, acces la serviciile de sănătate care ar avea de suferit și cred că e de datoria comisiei noastre să se asigure că acest element este inclus în raport. Un al doilea comentariu pe care l-aș face aici. E vorba de locurile de muncă verzi și valoarea adăugată a acestora. Raportul menționează aceste locuri de muncă verzi, însă din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mult mai concret, mult mai explicit, în special atunci când e vorba de mijloacele prin care putem ajunge la aceste locuri de muncă. Pentru că ele nu pot fi create în mod automat, făcând economia mai verde. Nu este de ajuns. Cred de aceea că raportul ar avea de câștigat și sunt dispusă să vă dau toate detaliile pentru a o face. Mulțumesc și acum colegul Strelec. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ja ću možda biti još kraći nego moji prethodnici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Gerbrandi pentru munca sa la acest aviz. Asta în timp ce restul colegilor erau în vacanță. Și cred că ar trebui să subliniem faptul că Envi are în sfârșit posibilitatea să se pronunțe în ceea ce privește politicile economice ale UE. Asta înseamnă că rolul comisiei noastre este recunoscut din ce în ce mai mult în acest domeniu. Ceea ce este important pentru noi și trebuie subliniat în cadrul acestui aviz este că investițiile în uh, Eficiența energetică și energiile regenerabile reprezintă o adevărată prioritate. Ar trebui să arătăm și mai mult cât de mult succes au avut unele state membre atunci când e vorba de aplicarea acestor politici. Aici am dorit să aducem un amendament uh, scris în legătură cu ecoinovarea și pentru a susține ideea domnului Gerbrandi. Mulțumim. Mulțumesc. Și acum domnul Pedicini pentru grupul FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm în mod favorabil cererea domnului Gerbrandi de a avea un aviz din partea Comisiei MV care să fie introdus în această rezoluție. În principiu suntem de acord cu sugestiile care au fost făcute de raportor și de grupul său și dorim să întărim și mai mult câteva dintre aspectele care au fost enumerate aici. E vorba în special de acele elemente care se referă la divergențele între Uh, statele membre și, de asemenea, între cuvinte și fapte. Uh, primul ministru italian spunea că uh, ne confruntăm aici cu o nouă voință, un nou început pentru a oferi un nou elan proiectului european. Iată, este un mesaj plin de încredere din partea președinției italiene, care pare că dorește să realizeze o schimbare și să privească spre viitor. În Italia însă și în Croația am luat decizia de a dubla aprovizionarea de energie pe bază de energii fosile, deci pe resurse petroliere. Este o decizie tragică, aș spune, pentru sănătate, pentru sănătatea cetățenilor, pentru turism, pentru mediu și care nu corespunde obiectivelor noastre economice, ale unei economii circulare așa că am discutat această temă și cu domnul comisar Potoșnic. Pe de altă parte, producția de energie fosilă nu este eternă. Domnul Gerbrandi ne spunea de altfel aici că aceste energii nu sunt durabile și, pe de altă parte, ar trebui să ne centrăm pe felul în care uh, se uh, face distribuția acestor energii fosile, pentru că cetățenii ar trebui să aibă mai multă putere de influență în luarea acestor decizii. Mulțumesc! Și acum domnul Lize. Mulțumesc foarte pe scurt pentru că multe lucruri importante s-au spus deja în primul rând de raportor și apoi de raportorul din umbră. Vreau să dau un exemplu din ceea ce apare în prezentarea care ne-a fost făcută, un exemplu din Portugalia, am fost ministru pentru energie, protecție climatică și alte programe adiacente. A prezentat un program de creștere durabilă prin investiții în energia, eficiența energetică și că acesta ar fi calea de ieșire din criză. Cred că trebuie să le urăm succes în acest program colegilor portughezi. Însă ce îmi lipsește mie? Tema sănătății. Nu suntem doar o comisie pentru mediu, ci și pentru sănătate și și siguranță alimentară. La sănătate e foarte important. Bineînțeles, în statele aflate în criză, care se află încă sub programul de salvare, acolo, da, trebuie să facă economii foarte mari, însă există și probleme legate de eficiență. Dacă e să mă uit la Grecia, atunci vom vedea că în ceea ce privește uh, medicamentele, acolo se vin, puneau pe piață doar cele scumpe cele originale și cei care aveau de suferit erau, bineînțeles, pacienții. De aceea trebuie să avem un sistem de sănătate bun, dar care să fie și eficient, care să îi ajute pe oameni, dar să ajute și la recrearea economiei. Cred că avem nevoie de mai mult timp astfel încât să discutăm și despre aspectul legat de sănătate și voi depune un amendament pe care vă voi ruga să mă sprijiniți, să aruncăm cu bălăvanul în apă, astfel încât să spunem că e nevoie de un sistem de sănătate performant pentru pacienți și că acesta este baza unei economii sănătoase. Mulțumesc! Mulțumim! Ultimul coleg, domnul Bard. Általam képviselt párt által ez a vélemény. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului pe care îl reprezint aici, pot să spun că susținem această propunere. Toate elementele care au fost enumerate aici le vom prezenta guvernului cu ocazia deliberărilor pentru buget. Cu toate acestea, aș vrea să vă spun că avem și Uh, niște critici pe care am dorit să vi le adresăm. Și de ce spun asta? Semestrul european uh, reprezintă o problemă pentru mine. Am fost timp de patru ani deputat pentru țara mea și mi-am dat seama care sunt consecințele acestui semestru european pentru noi, acolo, acasă la noi. Ce reprezintă acest semestru european, de fapt? este prezentat ca un dialog, dar de fapt propunerile sunt prezentate acasă la noi ca niște ordine. Atunci când trebuie votat bugetul național, ce s-a întâmplat? Ni se spune, iată ce a spus Ecofinul, iată care sunt cererile și nu se poate face altfel. Și tocmai de aceea propunerile au până la urmă a, un a, um, efect constrângător care pune sub semnul întrebării, practic, independența statelor membre. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a încheia dezbaterea și a da cuvântul din nou raportorului nostru, am să dau cuvântul și comisiei. Thank you very much, Mr. Chairman. I, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat uh, cu colegii noștri um, și cu cei cu care lucrăm în acest proces. Atunci când uh, Uh, comisia s-a pronunțat deja mai devreme în legătură cu conținutul acestei propuneri, deci nu voi reveni asupra acestui punct. Uh, mă bucur uh, de faptul că ați făcut referință la programul de evaluare anual pe care l-a făcut Comisia prin intermediul semestrului european, acest sondaj pentru anul 2015 și revizuirea care este prevăzută pentru 2020 vor influența practic agenda noii comisii. Am analizat cu foarte mare atenție, de fapt studiem uh, uh, foarte îndeaproape la nivelul Comisiei aceste puncte și alături de statele membre și vedem că atât cetățenii cât și companiile ar avea de câștigat foarte mult dacă îmbunătățim acest proces de ecologizare a economiei și a eficienței resurselor și există date foarte clare în acest sens. Totuși, o trecere către uh, o dezvoltare durabilă care va avea rezultate foarte bune pentru mediu și pentru economie nu se poate întâmpla de la sine. Pentru asta e nevoie de cooperare, e nevoie de eforturi comune și tocmai de aceea salutăm faptul că dumneavoastră ne ajutați și v-ați implicat. De altfel, în ultimii ani uh, s-a arătat că Comisia va lucra îndeaproape cu autoritățile naționale și cu parlamentele naționale, cu alte instituții, precum parlamentele, partenerii sociali sau alți actori pentru a putea spori eforturile și pentru a ajunge la o creștere economică inteligentă și durabilă. Salutăm faptul că ați preluat și acea provocare care apare în comunicarea Comisiei din martie anul acesta pentru strategia 2020 și anume că trebuie să se îmbunătățească eficiența resurselor în mod considerabil. Avizul dumneavoastră reflectă mai multe provocări care au, apărat, au apărut în pachetul economiei circulare, publicat în luna iulie și, desigur, ați avut deja o dezbatere pe această temă. Deși este vorba de un aviz foarte scurt, sunt convins că el va fi însoțit de idei mai detaliate care vor veni din partea Parlamentului pe viitor. Și acum aș vrea să subliniez două elemente. Din punctul nostru de vedere al Comisiei, noi lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru ecologizarea procesului semestrului european. Am stabilit deja, am înființat un comitet de experți. Încercăm să vedem care sunt recomandările specifice pe țară și prin acest grup de experți vom veni cu idei noi, pentru că, bineînțeles, unele state membre sunt mai avansate decât altele și e important să uh, se ajungă la același nivel. La întâlnirea din luna iulie, și cred că domnul Gerbrandi s-a referit deja la acest Consiliu de Mediu, Consiliul a susținut aceste măsuri pentru a ajunge la o economie circulară și la eficiența resurselor care să fie incluse în semestrul european. Și aceasta printr-un proces de revizuire. Trebuie introdus și un indicator pentru eficiența resurselor și indicator uh, de măsurare a celorlalte elemente importante. A existat și o întâlnire informală organizată de președinția italiană, pe care, bineînțeles, o salutăm tocmai în acest domeniu. Care sunt următoarele etape? Consiliul de Mediu pregătește niște concluzii pentru următoarea întâlnire care va avea loc în octombrie, iar președinția italiană ne-a asigurat că viitoarele președinții vor menține ca o prioritate această ecologizare a semestrului european pentru anul 2015. Aș putea spune în concluzie că prioritățile pe care le-ați prezentat dumneavoastră în proiectul de aviz reflectă îngrijorările noastre și ambițiile președinției Consiliului și, de altfel, ceea ce s-a exprimat la nivelul Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul raportorului nostru pentru un răspuns scurt, scurt. Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru sprijinul aproape unanim pentru acest proiect de raport. Aștept cu nerăbdare Amendamentele acestora vorbeau despre următoarele, sunt de acord cu domnul Lize și Conecna, care ne spun că sănătatea încă lipsește, așa că aștept sugestiile acestora în ceea ce privește domeniul sănătății. Și o ultimă observație. Dacă sunteți de acord, într-adevăr, așa cum ați spus aici, atunci vă rog să vă folosiți de influența pe care o aveți în grupul dumneavoastră politic, astfel încât Econul să adopte avizul nostru. E foarte important, e foarte important ca aceste puncte să apară în rezoluția finală adoptată în plenară. Voi discuta cu colegul meu, Filip de Bacăr, care e raportor, dar voi avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Trebuie să subliniez calendarul. Avem un termen de depunere a amendamentelor la data de 10 septembrie, ora 12, doar în limba engleză. Apoi avem adoptarea avizului, vom vota la data de 13 septembrie. Apoi o adoptare a raportului în Econ pe 7 octombrie și în sesiunea plenară din octombrie, votul final. Bine? Da? atunci cred că acum putem închide reuniunea noastră și apreciez eforturile pe care le-ați făcut astăzi de a rămâne mai peste ora șase și jumătate. Le mulțumesc și interpreților pentru munca de astăzi.